Hello. May welcome to everybody. We can start now. Bine ați venit, uh, dragi colegi. Haideți să începem. În um, ziua nu suntem atât de numeroși, dar sperăm că mai vin și alți colegi. Voi continua limba italiană. Uh, cari colegi, can you wear your headphone, please? Vreau să vă puneți căștile pe urechi. Mulțumesc. <laughs> Eccoci, ok. Allora, intanto, eh, se non ci sono obiezioni... Eh... Dacă nimeni are nimic de obiectat, proiectul de ordine de zi se consideră ca fiind adoptat. Avem interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, portugheză, finlandeză, lituaniană, estonă, cehă, maghiară, polonă, slovenă, slovacă, bulgară și română. E, eh, naturalmente un streaming. Vorrei... Sigur că se transmite reuniunea noastră pe internet. Eh, câteva comunicări succinte. În primul rând, știți că Curtea de Conturi Europeană a prezentat un raport privitor la obiectivele educației europene, programe aliniate, dar nu se măsoară bine performanța. Un raport special 2016 Mâine, pe data de 29 noiembrie, dimineața, se face o prezentare a acestui raport uh, în fața Comisiei CONT. Raportul este domnul Vogel. Noi solicitasem să avem și noi, să beneficiem și noi de o prezentare, dar nu aveam uh, un interval orar disponibil, dar o, ni se va face cu siguranță la în începutul 2017. Însă vreau să vă mai spun că deja în raportul de descărcare 2015 voi propune, și cred că și alți colegi uh, mă vor susține, un amendament care să facă referire tocmai la concluziile raportului despre care vorbeam, al Curții de Conturi, pentru a reaminti că obiectivele educației nu sunt, nu sunt doar cantitative și de contabilitate, ci privesc și alți parametri importanți nemăsurabili. Însă, Bine, acum încă secretariatul mai uh, încearcă să vadă ziua precisă, vi se va comunica atunci când se va face uh, prezentarea. Data viitoare vom avea și o reuniune cu domnul comisar Navracici și cu ocazia asta vom putea vorbi de respectivul raport. V-aș mai reaminti, probabil că ați citit concluziile Consiliului uh, de Ministri de Cultură și Educație. Uh, aș aminti două lucruri. A fost uh, cu această ocazie adoptată abordarea generală pentru anul european al patrimoniului cultural 2018. Uh, Săptămâna viitoare deja încep negocierile cu raportorul, și anume raportarea subsemnată, mai precis, și îmi face plăcere să vă reamintesc că în Consiliul de Miniștri s-a solicitat să se sesizeze comisia în legătură cu e-cardul european pentru studenți pe care îl tot uh, solicitasem să fie promovat și cred că s-a făcut și o cerere pentru ca uh, cultura să fie mai prezentă sau din ce în ce mai prezentă în EFSI, planul de investiție al lui Juncker. Acum uh, putem trece la continuarea ordinii de zi, punctul 3, și anume prezentarea unui sondaj solicitat de Parlamentul European și mai ales de Comisia Cont, sondaj privitor la premiul Lux, uh, premiul pentru uh, cinematografia europeană, după 10 ani, uh, rezultatele. Le mulțumesc colegilor care în ultimele zile au fost activi. Știți foarte bine că ține mult la această inițiativă. Noi suntem singurul parlament care are un premiu de acest gen dedicat cinematografiei. De fapt, e un mod de a avea contact mai direct cu cetățenii, cu opinia publică europeană. Sunt teme sensibile, sunt probleme europene, cele prezentate în aceste filme. Știți că din 2012 am uh, început zilele premiului Lux cu toții le putem promova în respectivele noastre țări, cu birourile Parlamentului European, la nivel național, ca să promovăm vizionarea acestor trei filme finaliste, subtitrate în toate limbile oficiale. Acest an am vorbit de mai mult de, putem vorbi de mai mult de 55 de orașe în care s-au putut vedea filmele. Felicit din nou pe cele, cei trei finaliști, mai ales pe câștigători, și anume filmul Tony Erdman al lui Maren Ade, pe care am uh, primit-o și am cunoscut-o și aici în uh, reuniuni la Parlament. A fost o ceremonie solemnă uh, în plenara Parlamentului European. Felicitări și celor doi finaliști. De-abia deschid ochiul la Buzid și viața mea de dovlecel de Cloda. Creativitatea și diversitatea în acest an mm, au fost la egalitate cu calitatea celor trei filme finaliste. Și acest sondaj care a fost uh, făcut de către Direcția Generală Com, mulțumesc reprezentanților săi că sunt aici alături de noi. Deci, acest sondaj, după cum știți, a fost prezentat uh, în Comisia Cont. N-am putut face reuniune comună din, din cauza calendarului, însă au participat și mulțumesc celor care au fost alături de mine, colegi care au luat cuvântul din Comisia de Cultură. Și vă pot spune că la finalul prezentării știți că unii colegi de la cont uh, au exprimat nedumeriri în legătură cu organizarea și promovarea acestor filme. Împreună cu președinta Gresle am spus că cu mici excepții, nimeni nu consideră că n-ar fi util ca Parlamentul să decerneze un astfel de premiu, că toți au fost de acord uh, în legătură cu importanța acestei inițiative, dar trebuie să încercăm să ducem mai mult la cunoștința publicului european, să promovăm mai mult uh, acest premiu. Au fost și propuneri concrete și sunt, uh, sunt convinsă că și noi vom contribui cu propuneri concrete, ținem foarte mult la acest premiu. Așadar, mulțumesc Uh, reprezentanților Digicom care vor lua cuvântul acum. Prezentarea o va face domnul Alan Crespine de la Digicom, dar mai e cu noi și domnul Olivier Bane din partea societății care a realizat sondajul. Sigur, uh, solicitarea Comisiei Cont era să solicităm uh, opinia parlamentarilor și apoi voi ați adăugat și un eșantion de actori interesați. Știți că uh, ușor să rupem din timpul parlamentarilor să răspundă la acest sondaj. Deci, uh, totuși s-a obținut o cotă, un eșantion semnificativ, dar nu o majoritate. Însă cei care au răspuns uh, au uh, dat și răspunsuri de calitate, deci pe fond. Dar acum sigur că nu o să fac eu prezentarea sondajului, vă dau cuvântul, mulțumindu-vă că sunteți aici. Ana, ai cuvântul. de la parole. Mulțumesc, doamnă președinte, mi-a dat cuvântul. Directorul nostru Steve Flar, din păcate, e bolnav, deci uh, vă rog să-l uh, scuzați și voi prezenta eu, așa. Am locuiesc în ultimul moment acest sondaj, ni s-a cerut uh, ca să ne să, să verificăm dacă premiul Lux e cunoscut și cum anume a perceput statele membre. Domnul Olivier parne e în stânga mea și vă stă la dispoziție, e firma care a realizat sondajul dacă aveți nevoie de amănunte. În legătură cu metoda, DGCOM a dat mandat acestei firme, TNS Opinion, ca să realizeze un sondaj cantitativ, dar și calitativ. Din vedere cantitativ, 751 de membri ai Parlamentului au primit uh, un e-mail pentru a răspunde acest, acestui chestionar disponibil în toate limbile oficiale și uh, accesibil din 3 eh, până, în până 16 2016, a răspuns 10% din parlamentari, totuși e o cifră semnificativă pentru acest tip de sondaj, care, reprezentând toate grupurile politice, toate statele membre, deci un echilibru și de asemenea și între bărbați și femei. Eh, ce privește studiul calitativ, a fost trimis o invitație a unui grup de 42 de membri ai Parlamentului, care au participat deja, participaseră deja la studiul calitativ. 13 interviuri au fost realizate cu profesioniști din domeniu, e vorba de distribuitori de filme, jurnaliști, atașați de presă, directori de festivaluri. Prezent mai întâi rezultatele cantitative, dacă îmi permiteți. Mm, multă lume cunoaște existența premiului Lux, 98% uh, știu că un premiu e atribuit de Parlamentul European și 9 din 10 au răspuns spontan că e vorba de premiul Lux. A doua constatare, membrii au o înțelegere foarte clară a scopului premiului Lux. Premiul Lux are obiectivul de a promova diversitatea uh, culturală și lingvistică și apoi și subtitrarea în toate limbile oficiale este un plus. În ce privește percepția premiului, 80% din membri au o imagine pozitivă asupra acestui premiu pentru că uh, reprezintă un instrument al diplomației culturale și că e util pentru a dezvolta rețele cu multiplicator de opinie. 8% o imagine mai negativă, considerând că nu e de competența lor să se uite la filme, să voteze. Și uh, rezultatele nu sunt satisfăcătoare față de resursele investite și selecția nu e destul de obiectivă în ce privește punct de vedere calitativ, membrii cred că premiul e un, un instrument cultural eficient pentru a comunica valorile europene și diversitatea culturală. În plus, e o cerere pentru <clears throat> o comunicare externă și internă uh, mai bună, pentru a atinge un public mai larg, uh, pentru cei din domeniul cinematografiei, implicarea Parlamentului European în cinemaul european face din premiul Lux un premiu unic în genul său ei cred că e vorba de un premiu de calitate, de prestigiu, cu o procedură de selecție transparentă și profesionistă. Deci scopul e perfect înțeles de parlamentari, e vorba de a susține distribuția la nivel european, de a favoriza coproducțiile europene și mai ales de a favoriza circulația firmelor datorită faptului că sunt subtitrate. În ce privește viitorul premiului Lux, membrii care susțin premiului Lux a sugerat, a făcut anumite propuneri ca să îmbunătățim modul cum se desfășoară lucrurile. Vizibilitatea premiului ar putea fi sporită prin mai multă comunicare în interiorul Parlamentului. Trebuie încurajată și mai multă comunicare externă cu asocierea la un nivel mai înalt a profesioniștilor din domeniu, să asigurăm implicarea unui public mai larg, după cum spunea doamna președintă, și unii membri și-au dorit uh, o mai mare diversitate de genuri în filmele propuse. Am avut uh, anul acesta și o comedie, Tony Elman, și un film de animație cu viața mea de cel, deci s-a îndeplinit dorința lor, cred. Mulțumesc! Grazie immagino che voglio... Mulțumesc. Consider că și Olivier Pane dorește să ia cuvântul, deci directorul de cercetare al firmei care a efectuat sondajul. De, de, particulier ajouté. Nu o să mai dau nimic, dar dacă aveți întrebări în legătură cu metodologia, stau la dispoziția dumneavoastră. E, a questo punto darei la parola... Bun, a spune să dăm cuvântul coordonatorilor și apoi colegilor. Cine dorește, că nu prea suntem uh, mulți în sală. Doamna Ferhain, vă rog zunächst einmal vielen Dank für die Studie. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru acest studiu. A trebuit să așteptăm foarte mult timp pentru el. Uh, a fost, uh, au fost câteva critici în legătură cu faptul că a durat ceva timp până când uh, studiul a fost publicat. Noi la Comisia de Cultură întotdeauna am spus că e vorba despre un uh, premiu uh, necunoscut. Nu toată lumea este uh, la curent. 8% dintre colegi spun că acest premiu nu este eficient, nu este important și așa mai departe, dar s-a văzut în urma studiului că o parte covârșitoare dintre colegi, deci o majoritate foarte clară, știu, cunosc acest premiu și că transmit acest Uh, premiu transmite un mesaj foarte clar în legătură cu faptul că Parlamentul European uh, susține cultura și accesul la opere culturale de calitate. Uh, e foarte important, deci, să avem date obiective care să ne formează, să ne ajute să discutăm cu colegii de la Comisia care se ocupă de finanțe, de aceea pare rău că au durat atât de mult până am obținut aceste date. Am ajuns, am ajuns 13, deci, în punctul în care trebuie să vedem dacă merită să mai cooperăm uh, uh, cu anumiți uh, actori. Doris Pac s-a ocupat foarte intens în trecut de acest dosar, a luat legătura cu Academia Europeană a Filmelor și scopul nostru este să ne asigurăm că acest premiu are o recunoaștere mai mare și că atinge un public mai vast. Cred că în orice caz, uh, ar putea fiecare eurodeputat să se implice, ar putea să fie un reprezentant al acestui uh, premiu. Uh, știu că unii colegi fac deja acest lucru, de exemplu, știu că în țările membre au fost, publica, au fost difuzate la cinematograf, s-a vorbit o altă inițiativă, Duminica Europeană a Filmelor, sunt inițiative interesante pentru a ne asigura că Uh, la procesul decizional uh, de la Parlament ne asigurăm că atingem un public uh, mai vast și, de asemenea, trebuie să vedem care sunt colegii care au lansat inițiative proprii. Știu că sunt colegi care ar putea să folosească acest premiu pentru a discuta mai mult despre filmografia europeană în regiunile lor. Mulțumim foarte mult pentru munca dumneavoastră și uh, mulțumim uh, pentru faptul că putem pune uh, capăt unei dezbateri nesfârșite în legătură cu acest premiu. Președinte, da, la Comisia CON spuneam, uh, am beneficiat de o contribuție utilă. Era vorba de, nu de a pune în discuție premiul, ci de a vedea cum să-l promovăm mai bine. Altcineva dorește să ia cuvântul. Julie. Um, I won't say much other than... Nu o să mai dau prea multe eu am observat că în Regatul Unit, în acest an, mm, un uh, cinematograf foarte prestigios de la Londra a promovat acest premiu, a difuzat uh, filmele, s-a întâmplat acest lucru și în urmă cu câțiva, deci în ultimii ani, dar și un alt uh, cinematograf din Leeds, în nordul Regatului Unit, a promovat aceste filme. Deci iată că am pornit de la uh, Uh, un punct de plecare modest și am avut o evoluție pozitivă, ceea ce mă mulțumește. Și, de asemenea, cred că și um, conotația politică este importantă. Doream doar să spun că e foarte important să folosim uh, filmele ca material didactic. Există un uh, proiect care se numește Freda Frem, un proiect radio uh, care a derulat un proiect educațional foarte interesant pe baza uh, filmelor difuzate în cadrul uh, premiului Lux uh, și au prezentat aceste filme, de exemplu, tinerilor cu dizabilități. Cred că potențialul este imens anual, nu numai în legătură cu faptul că sunt produse și promovate noi filme, ci în mm, toate tipurile de uh, filme și astfel de proiecte ar, ne arată cum putem uh, proceda. Deci cred că trebuie să încercăm să uh, sensibilizăm opinia publică în legătură cu practicile, uh, bunele practici și să folosim toate aceste firme ca material educativ. Pentru că nu e nicio uh, îndoială că firmele care îi ajută pe dascăli um, explorează, de exemplu, uh, patrimoniul cultural, provocările noastre și identitatea noastră comună și ne ajută să, din punctul meu de vedere, ne ajută să consolidăm această idee a unui acestui spirit european. Deci dacă putem să insistăm uh, în această direcție, va fi bine. Grazie. Eh, altri interventi? Eh. Mulțumesc. Cine? Se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Vreau să adaug eu eh, câte ceva. Mi se pare important să reamintim că în multe țări au fost proiectate filmele în uh, diverse orașe, după cum spunea colega Ward, deci ar fi interesant să monitorizăm și noi mai precis în ce țări uh, s-au proiectat filmele, în care nu poate oficiile naționale de cinematografie sau oficiile naționale ale Parlamentului European uh, ne-ar putea ajuta și uh, iată că au primit și un uh, impuls important să fie mai active, că nu întotdeauna se întâmplă așa. Recunosc că și în orașul meu, Roma Med Film Festival, a făcut o mare promovare celor trei filme finaliste, dar vreau să semnalez o chestiune. Poate să facem și o sugestie, să modificăm eventual și regulamentul. Nu știu dacă s-a întâmplat și în orașele de la voi de acasă, dar adesea se întâmplă că distribuitorii celor trei filme finaliste mă rog, unii dintre ei nu sunt de acord cu uh, proiectarea filmelor chiar și în, în afara unor circuite comerciale. Și cred că, îmi permit să fac o mică sugestie, ar fi important ca regulamentul să spună că de la început cine participă la selecția Lux trebuie să dea permisul de uh, proiecte a filmului, pentru că pentru ei e o mare publicitate și uh, totuși beneficiază de subtitluri în toate cele 24 de limbi, e un mare avantaj și e corect că e just că toate cele trei filme se poată circula mai înaintea intrărilor în circuitul comercial. Știu, în acest an au fost multe plângeri și apoi uh, disponibilitatea în DVD-uri. Anul ăsta am văzut puține DVD-uri și s-au plâns uh, câțiva colegi, pentru că pentru mulți nu e ușor să asiste la proiecțiile organizate în Parlament, deci sunt lucruri de amănunt, dar totuși importante că pentru uh, o conștientizare majoră în rândurile colegilor. Dacă dorește cineva să adauge ceva. Nu. Bun. Aș dori să le mai spun doar colegilor că pot acum să vadă filmele online. Uh, dacă um, există prea multe DVD-uri care sunt împrumutate, atunci există și această uh, posibilitate. Deci dacă filmele nu sunt difuzate la uh, cinematograf în anumite state membre, știu că uh, există și probleme legate de aspectele uh, transfrontaliere, dar fiecare deputat are posibilitatea uh, de fiecare dată să se uite la filme pe internet. Fiecare are calculator în birou, unii au chiar și acasă. Deci uh, unii spun că nu au au putut să vadă filmele datorită problemelor legate de streaming. Este o scuză nevalabilă uh, uh, când uh, colegii spun că vor să vă facă rost de un DVD, nu există multe alte posibilități de a vedea și pot vedea de trei ori același film. Contro anche coloro un po' pigri. Da, mă rog, acum am încercat să-i scuzăm pe cei care sunt așa mai leneși, dar în fine, sunt de acord cu ce spunea Zabine. Sunt, da, vă mulțumesc și vom încerca să ajutăm cât mai mult acest premiu important. Mulțumesc pentru sondajul realizat. Aș spune acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 4 de pe ordinea de zi și anume, sper că e în sala raportoare a Comodinii. Laggiù. Eh, scusami, non ti vedevo. Teresco Modini Caciet, che è rapportare... Doamna Teresco Modini Cacea, raportare pentru un proiect de aviz privitor la eliminarea blocării geografice și altor forme de discriminare de pe piața internă din motive legate de naționalitatea clienților, locul lor de reședință sau locul unde se află sediul acestora. E vorba de o propunere de regulament uh, pentru a contracara geoblocking-ul geoblocarea. Mă rog, Comisia de, de Resort e IMCO, însă am considerat important ca și Comisia noastră, sigur, partea care ține de resortul sau să aibă și ea o, o, o, ceva, un cuvânt de spus prin acest aviz. Dau cuvântul doamnei Comodini. Le mai reamintesc că termenul pentru amendamente este 2 decembrie la ora 11 și votul la cult uh, va fi pe 24 ianuarie. Dau cuvântul doamnei raportoare și și mulțumesc. Da. Um, so we have been given... Uh, Mulțumesc. Am primit uh, acest uh, regulament și obiectivul meu a fost să vedem în ce mod industriile culturale, în ce mod și cum uh, pot avea un cuvânt de spus în acest regulament și cum putem să protejăm sau să oferim, să asigurăm mai multă protecție pentru uh, industrii chiar uh, în acest context al uh, propunerii legate de blocarea geografică. Cred că este foarte important să spunem că propunerea Comisiei încearcă să uh, înlesnească accesul la bunuri și servicii online încercând să prevină discriminarea directă și indirectă de către comercianți atunci când această discriminare se, bază pe, se bazează pe naționalitatea, locul de reședință sau sediul clientului propunerea nu încearcă să elimine toate diferențele de tratament, uh, ci se axează doar pe formele nejustificate de uh, blocare geografică, de geoblocare. Și uh, propunerea comisiei exclude astfel uh, serviciile furnizate uh, electronic, uh, care pe calea electronică altele decât serviciile a căror caracteristică principală constă în furnizarea de acces la opere sau la alte obiecte protejate. Ceea ce înseamnă că serviciile muzicale în streaming și căpile, eh, cărțile electronice, de exemplu, nu intră în domeniul său de aplicare. Și efectele asupra industriilor eh, culturale este foarte important pentru că ele au fost excluse cumva din eh, propunerea Comisiei. Deci eu am încercat să uh, Mm, desprind două priorități uh, pentru noi. În primul rând să vedem cum uh, Comisia de Cultură poate să uh, exercite o influență asupra procesului de reglementare. În primul caz, am tratat clauza de revizuire. Propunerea Comisiei încearcă sau propune o revizuire acestui regulament Uh, la 2 ani după intrarea lui în forță, eu consider că este foarte important să subliniem că orice astfel de revizuire ar trebui să verifice dacă um, conținutul de copyright continu- trebuie să continue să fie exclus din uh, sfera de aplicare, dar când se face o astfel de revizuire, trebuie să se pună accentul pe uh, particularitățile sau caracteristicile specifice ale conținutului uh, Uh, de tip uh, copyright. Deci, uh, bunurile culturale, precum cărțile electronice sau serviciile muzicale în streaming, știm că au modele de afaceri specifice, caracteristici specifice, care necesită o examinare și o evaluare aprofundate atunci când se face revizuirea regulamentului. Un alt aspect care reprezenta o prioritate pentru mine în contextul acestui regulament îl reprezintă uh, diferența între noțiunea de client și consumator și asistența în cadrul unui uh, litigiu. Inițial, propunerea comisiei făcea diferența între cei care utilizează sau achiziționează bunuri și servicii online E vorba de persoane fizice, persoane juridice și persoanele, uh, întreprinderile. Nu e vorba doar de companii, care în cazul nostru al, uh, ar include și întreprinderile de tip startups și mm urile dar și ONG-uri sau alte asociații și parteneriate. Propunerea Comisiei stipulează că doar persoanele fizice individuale urmează să beneficieze de asistență uh, la nivelul autorităților naționale când regulamentul este pus în aplicare, dar având în vedere că majoritatea actorilor în domeniul cultural sunt ori IMM-uri, ori startup-uri, ori mm, companii și asociații care nu au personalitate juridică, eu am considerat că ar fi mai bine să propunem ca și aceste uh, instanțe și aceste organisme să beneficieze de această asistență. Pentru că dacă nu, vom, uh, ne vom confrunta cu o situație în care mm, tot ceea ce ține de afacerea respectivă, deci uh, profit, uh, creșterea întreprinderii și așa mai departe, toate aceste IMM-uri, toate aceste startup-uri și asociații ar ajunge la tribunal pentru orice tip de litigiu pe care uh, l-ar putea avea în legătură cu acest regulament. Și nu le-am pune la dispoziție o soluție mai ieftină pentru a găsi o soluție la acest uh, litigiu. Litigiul se axează doar pe punerea în aplicare a regulamentului. Deci litigiul nu va pune sub semnul întrebării sau uh, nu va soluționa probleme legate de drepturile de autor sau de copyright, care nu fac parte din uh, sfera de aplicare a acestui regulament. Dar litigiul uh, vizează Um, aceste achiziții online, prin platformele online de bunuri și de servicii la nivel transfrontalier. Deci, industriile noastre culturale și industriile creative ar beneficia de o mână de ajutor din partea noastră dacă ar fi incluse și startup-urile, de exemplu. Am prezentat câteva amendamente la acest raport, al căror uh, obiectiv e uh, să se asigure că regulamentul este mai lizibil și uh, pentru a reflecta aceste priorități la care m-am referit înainte. Aș dori să refer la un amendament, amendamentul la articolul 2, uh, punctul 2e. Aici propun eliminarea unei liste de bunuri care a fost propusă de către comisie Motivul pentru care am uh, propus eliminarea acestei liste e că bunurile menționate aici nu sunt pertinente uh, în cazul unui astfel de regulament care se um, referă la geoblocarea nejustificată și nu văd cum uh, am putea avea acces transfrontalier la bunuri precum apă, gaz și electricitate și de ce am propus eliminarea lor din listă. Pe ansamblu, deci cam, cam asta e o sinteză a amendamentelor. Aștept cu nerăbdare să cooperăm uh, pe marginea acestui raport și să ascult și poziția colegilor. Multe eh, interesante anche queste. Da, mulțumim frumos. Foarte interesante aceste propuneri eh, cuprinse în documentul dumneavoastră. Acum Sabine Verheyen. Eine Nachfrage zu dem Aș avea o întrebare uh, tocmai legată de gaz, uh, apă și electricitate. Uh, și eu sunt de acord că e, nu e vorba de bunuri care sunt furnizate online, dar piedicile sunt reale și aici vă pot da un exemplu. Să zicem că lucrează cineva în Germania, lucrează în uh, Regatul de Jos, are un uh, cont în Germania și ar dorea, aș dori să își achite factura uh, de curent și de gaz uh, în uh, Olanda, dar furnizorii din Olanda nu acceptă ci îi solicită să-și deschidă un cont în regatul țărilor de jos. Deci, pentru ca furnizorul olandez să poată să să colecționeze taxele respective. Deci, uh, pentru mine este vorba de o geoblocare nejustificată, pentru că până la urmă e vorba de plăți uh, transfrontaliere care ar trebui să funcționeze posibilitățile de plată uh, sunt negate și deci uh, știm cât de mult costă să deschizi un cont într-un alt stat membru și așa mai departe. Ar putea să ne gândim dacă nu ar fi bine să păstrăm aceste elemente în regulament. O fac este la parola, scuze. Colegul Niecov a cerut cuvântul. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са се превърнали в нещо нормално за потребители. Mulțumesc, dragi colegi. Astăzi foarte multă lume face cumpărături online, însă situația este diferită în ceea ce privește plățile plățile uh, nu se fac online și de aceea susțin propunerea comisiei, la fel ca și uh, abordarea comisiei, pentru că continuă să existe practici care încalcă uh, principiul pieței unice. Nu putem uh, permite discriminarea pe baza naționalității, de exemplu, a reședinței sau a uh, sediului. nu trebuie să existe niciun fel de piedică în calea comerțului online. Susțin propunerea Comisiei de a nu include în uh, sfera de aplicare a acestui regulament uh, prestarea de servicii online. Pentru că adesea este vorba de un acces la creații care sunt protejate de către drepturile de acord. Ce vorea, doream eu să spun? Că sunt de acord cu raportorul. Bunurile culturale, precum cărțile electronice, sunt uh, într-adevăr bunuri specifice și trebuie să analizăm uh, în mod foarte amănunțit situația lor înainte de a lua o decizie în ceea ce le privește. La articolul 9 se stipulează că revizuirea acestui uh, regulament uh, la 2 ani după intrarea sa în vigoare și atunci o să verificăm dacă derogarea <clears throat> pentru produsele din domeniul audiovizual uh, trebuie să continue să fie valabilă. Cred că trebuie să ținem cont de asemenea și de principiul teritorialității. Și mă apropiu de sfârșit, doamnă președinte. Doream doar să spun că nu putem să încurajăm uh, birocrația inutilă, de exemplu, să, să, să, sau povara administrativă pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Pentru că toate aceste formulare, uh, această povară administrativă reprezintă o piedică în calea comerțului transfrontalier. Sunt probleme legate de deconturile uh, pentru plățile făcute online sau rambursarea acestor bani. Cred că trebuie să ne gândim temeinic și vă pot spune că principiul discriminării trebuie să țină cont de aspectele la care se referea doamna raportor. În orice caz, o să încerc să cooperez cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Helga Trup. Mulțumim și acum doamna Helga Trupel. Uh, thank you, Silvia. Thank you to our rapporteur. Uh, Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei raportor și să spun cu titlu general că acest text mi se pare bun și mie, mi se pare asemenea important să combatem această geoblocare nejustificată. Să contracarăm uh, toată această discriminare care împiedică accesul la piața digitală unică. Însă noi, aici, în Comisia de Cultură, Cred că am identificat o contradicție fundamentală, pentru că, pe de-o parte, trebuie să trecem la piața digitală, pe de altă parte, vrem să protejăm diversitatea culturală care se bazează pe drepturi de autor și teritorialitate, așa că trebuie să fim prudenți. Mă bucur că Comisia Europeană vrea să împace cele două, să asigure un echilibru între piața digitală și uh, diversitate culturală serviciile audiovizuale protejate de drepturile de autor văd că nu sunt incluse în această propunere și este bine, pentru că știu de pildă că filmele se bazează pe acest principiu al teritorialității și că poți prefinanța, refinanța filme pe baza acestui principiu și pe baza exclusivității garantate de contract. Recent am auzit un uh, exemplu de la un fondator al unei uh, platforme online, Pantaflix, care a spus foarte clar că, da, suntem interesați să oferim acces transfrontalier la filmele noastre, dar numai pentru anumite teritorii, unde nu este necesară exclusivitatea. De aceea e nevoie de această uh, posibilitatea de geoblocare în anumite cazuri, când avem filme prefinanțate sau refinanțate, însă pentru restul teritoriilor le putem oferi pe gratis. Iată de ce consider că principiul de la care pornește Comisia este bun, deci da, este bine să facem o îmbunătățire, să existe mai puțină geoblocare, de aceea avem uh, aspectele referitoare la portabilitate iar uh, licențierea să poată fi uh, facilitată, să există mai mult uh, acces la lucrările, la operele audiovizuale protejate de drepturi de autor, dar, pe de altă parte, mi se pare bine că serviciile audiovizuale sunt excluse, așa că susțin propunerea Comisiei. Mulțumesc! Colegă Libașca. Mulțumesc, acum doamna Libașca. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję sprawozdawczyni, popieram... Mulțumesc și eu raportoare și susțin majoritatea observațiilor sale. Mai ales punctul 20, amendamentul 24 privitor la articolul 2, litera E. Fără acest amendament, propunerea n-ar avea același echilibru și sunt uh, de acord cu sugestia raportarei în acest punct și doream să subliniez acest lucru. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Morgan. Mulțumesc, uh, doamna președinte, și mulțumesc și eu raportoarei. Iau cuvântul doar pentru a repeta o un lucru care a revenit uh, până acum în uh, luările de cuvânt, și anume că Nu e vorba doar de consumatori, nu doar ei trebuie ajutați și asistați, ci de toți cei care au uh, beneficii de intrat. După cum spunea relatoarea, mă refer și eu la MM-uri, la asociațiile cu personalitate juridică. Cred că e dificil ca în caz de eveniment negativ, uh, aceste entități să se apere doar în fața instanțelor. Cred că uh, îi putem ajuta să găsească o soluție care, până la urmă, protejează pe toată lumea, cu atât mai mult într-un regulament. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul Comisia Europeană, șeful de unitate pentru e-commerce și platforme de la uh, Direcția Generală Comerț. Mulțumesc! Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru acest raport excelent și salut uh, comentariile făcute de ceilalți eurodeputați. Încep cu problema cea mai importantă pentru dumneavoastră, uh, dar înainte de a vă mulțumi pentru faptul că ne sprijiniți uh, în această direcție, în protecția drepturilor de autor, noi am ținut cont de specificitățile acestui sector, de modelele de finanțare care se bazează inclusiv pe acel principiu al teritorialității și exclusivității. Deci, da, vrem să mergem pe etape. În ce privește clauza de revizuire menționată de doamna Comodini, aceasta e o clauză de tip deschis, uh, nu spunem că după 2 ani sau după o perioadă anume va fi obligatoriu să introducem aceste servicii, ci ne propunem doar să examinăm dacă includerea lor pare justificată sau de dorit. Prin urmare, vom ține în continuare cont de specificul acestor servicii, specific care a și făcut că nu le-am inclus de la bun început în propunerea noastră. Deci vom uh, fi atenți la acest aspect. În al doilea rând, în ce privește punerea în aplicare și uh, distinția care se face între consumatori de tip uh, clienți, persoane fizice și uh, întreprinderi, B2B, am luat notă de observațiile dumneavoastră și propunerea noastră se referă și la B2B și B2C, adică în ce privește B2C, avem aici incluse întreprinderile mai mici, care sunt văzute ca un consumator individual. Cu siguranță, prețul pe care l-ar plăti un astfel de client ar fi prețul plătit și de o persoană fizică, nu de o companie mai mare. Așadar, micile întreprinderi care nu doresc să achiziționeze aceste produse pentru revânzare sunt uh, tratate ca și persoanele fizice. Avem articolele 7 și 8. Totodată vrem să ne asigurăm că indiferent uh, ce mecanism uh, vom institui, el se va baza pe structurile deja existente și avem uh, deja mecanisme elaborate pentru B2C. Avem mai multe prevederi la nivel european în legătură cu asistența oferită consumatorilor. Așa că de asta am preferat să facem distinție între consumatori și clienți la B2C uh, există oricum mai, uh, mai puține structuri și va trebui să fim uh, atenți la modul în care chiar se pune în aplicare acest regulament, pentru că nu vrem să creăm structuri noi pe lângă cele deja existente. În ce privește definiția bunurilor, doamna raportor și uh, alți vorbitori uh, au menționat uh, apa, gazul și electricitatea. Da, știu că asta a dus la o anumită confuzie, chiar și la Consiliu, în discuții. Chiar în această dimineață s-a discutat abordarea generală și știu că a apărut exact aceeași problemă și acolo. S-a cerut ca mențiunea aceasta despre apă, gaze și electricitate să fie ștearsă. Să știți că nu am avut uh, o strategie neapărat uh, în spate, ci uh, ne-am folosit de um, prevederi deja existente în alte actele comisiei și din directiva privind drepturile consumatorilor avem o definiție care include și apa, gazul și electricitatea. Însă poate că în contextul geoblocării nu are prea mare noimă să vorbim de așa ceva. Aici vorbim într-adevăr de produse și nu de servicii. Așa că, într-adevăr, apa, gazul și electricitatea construită uh, considerată ca servicii ar trebui să fie poate incluse altundeva, poate la articolul 4.1c. Noi am gândit acea prevedere astfel încât să le acoperim și pe acestea. La articolul 5, plăți, un uh, eurodeputat a vorbit despre probleme legate de plăți dacă consum servicii din altă țară. Avem directiva privind serviciile și un regulament separat care reglementează acest lucru, iar uh, regulamentul privind geoblocarea are și el câteva prevederi uh, legate de non-discriminarea la plată. Doi vorbitori s-au referit la faptul că nu vrem să, sau nu ar trebui să împovărăm uh, IMM-urile. Și statele membre și Comisia împărtășesc acest punct de vedere și în regulamentul propus noi încercăm să împiedicăm acest lucru, adică oferim uh, avantaje suplimentare consumatorilor, permitem uh, achiziția transfrontalieră și vrem ca acest lucru să se facă cu un cost minim pentru IMM-uri ne-am uh, bazat oricum textul pe situații în care am considerat că această discriminare nu se mai justifică și nu se mai justifică dacă nu există costuri suplimentare sau poveri suplimentare generate de asemenea practici. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult. Discuția pe care am auzit-o astăzi mi s-a părut foarte încurajatoare și suntem gata să continuăm colaborarea cu dumneavoastră. Promete subito la parola. Sigur că are cuvântul raportarea. Eu mulțumesc uh, Comisiei și eu spun că îmi doresc ca și la revizuirea peste, de peste 2 ani a regulamentului să se țină cont, deși termenul e scurt, să se țină deci cont de caracterul specific al acestui model de business și exigența să continue să țină seama de diversitatea culturală pentru că este un bun care trebuie protejat. Sigur, uh, Amendamentele care merg în acest sens uh, și ale raportoarei sunt importante și trebuie să aprofundăm mai mult nu doar chestiunea protecției consumatorilor, ci și a clienților acolo, unde e vorba de IMM-uri. Uh, închipui că asta are legătură și cu tema operatorului și cu punerea în aplicare, pentru că și aici trebuie să protejăm acest bun. Mulțumesc. Vă rog, doamnă raportoare. Comment. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o observație. De ce eu vreau să folosim cuvântul customer în loc de consumer, client în loc de consumator? Pentru că nu uh, vreau ca marile companii care uh, cumpără bunuri și servicii online să poată merge la o mică autoritate sau o mică instanță desemnată să soluționeze litigiile. Nu asta doresc. Vreau să ca micile companii, asociațiile, parteneriatele sau fundațiile să aibă această posibilitate, pentru că ele acționează în calitate de consumator, cumpără ceva online, însă pentru uz propriu, nu revând acel produs. Iată de ce am vrut să facem această clarificare prin amendament. În rest, aștept să primesc amendamentele de la raportor și de la ceilalți membri și sigur vom continua dezbaterea. Mulțumesc! Grație de davvero, come să Mulțumim din nou, după cum știți, amendamentele trebuie depuse până în data de 2 decembrie, la orele 11. Votul va avea loc pe 24 ianuarie 2017. Mulțumim raportare, raportorilor din umbră, mulțumim reprezentanților comisiei, iar acum trecem la audierea noastră publică cu o temă foarte interesantă și importantă. Ar trebui să începem imediat. Uh, eh, sono già arrivati? Okay. Allora, invito qui. Mm? I, sì. ah, allora, invito sul podium, I, I invite the three experts here Thank you. Invit uh, experții aici pe podium alături de noi. Alături de noi. Este vorba de domnul Max von Abendroth, director executiv al uh, EMA, și anume uh, Asociația Europeană a Revistelor și Media, și apoi Mike Holderness, jurnalist specializat și, de asemenea, Sebastian Dödens, șef afaceri publice la grupul Huber Burda Media. in Italian, and so you, you, you can you can wear your headphone and two four. No, the noise is from. Okay. Welcome to everybody. It's a pleasure for us to have this hearing. Deci, bun venit. E o plăcere să organizăm această audiere și anume pe tema criza din presa scrisă. Sper că și cei care au solicitat această audiere vor veni. Oricum, pe toți ne interesează această temă și de mult timp doream să organizăm o audiere. Deci e vorba despre criza presei scrise, ziarelor, a ziarelor din Europa. Știm că e o preocupare care vine din mai multe uh, surse, din mai multe cauze. Sigur, avem și o cauză de natură economică, lanțul valorii și echilibrul între diverse forme de media care s-a schimbat mult în uh, ultimii, să spunem, 20 de ani. De aici decurge și o provocare. E vorba și de scăderea vânzărilor și a publicității în ziare, provocarea digitală, de care au și profitat unele uh, ziare pentru a-și extinde oferta, dar, deși Mm, uh, nu sunt date certe, dar nu avem un nivel încă de uh, egalitate pentru toate formele mass media și pentru ca profesia de jurnalist să fie pe deplin respectată, e vorba de un bun, uh, libertatea mass media, pe care Uniunea Europeană trebuie să-l conserve. Vorba de diversitate culturală, patrimoniu cultural, libertate, pluralismul mass media. Toate formele de media sunt stâlpi pe care e construită Uniunea Europeană. Eu personal adaug că e vorba și de o provocare politică. Avem țări în care libertatea presei, din nefericire, e strict limitată. Am avut și mm, uh, reclamații chiar și în Parlament. E vorba de țări care aparțin Uniunii Europene. Deci, iată, o lipsă de echilibru în ce privește respectarea autonomiei și independenței mass media. Și o a treia chestiune, am dorit să știm exact care sunt perspectivele de viitor față cu această criză și în ce condiții s-ar putea deschide niște perspective pozitive pentru presă. Știm că formarea conștiinței moderne a fost legată de ziare, de jurnale și ele ar trebui să prevaleze în continuare dezbaterea politică, dar dacă vedem uh, unele date, ne dăm seama că în ultimii ani a scăzut cu aproximativ 8% vânzările principale cotidiene europene. Între 2010-2019 scăderea generală a vânzărilor se învârte în jurul a 30%. Însă vorbim de o credință mai mare decât pentru cotidianele naționale decât uh, pentru cele locale. E vorba de sursele de știri pentru cotidianele locale, care sunt mai legate de teritoriu. Acolo este, să mai puțină concurență. Apoi lipsesc site-urile web de calitate. Însă cotidianele locale lideri sunt și ele în dificultate. Deci trebuie să ne dea de gândit și această realitate. Pe de o parte, din, datorită digitalizării crește publicul, dar se reduce publicitatea în presa uh, scrisă, ceea ce e compensată, o realitate compensată doar parțial de publicitatea digitală. Se estimează că vorbim de o, o scădere uh, de aproximativ 14 miliarde în ultimii 4 ani din publicitate, veniturile, vor, vorbim de venituri doar de o creștere de 4 miliarde din publicitate. Deci, presa europeană în domeniul jurnalelor e în dificultate și uh, pierde din competitivitate. Nu se garantează încă condițiile de paritate și echilibru care trebuie să existe în Europa. În acest moment uh, ne confruntăm cu diverse provocări. Cunoașteți că există strategia digitală europeană. Cred că ar fi important să vă exprimați și în legătură cu asta, să vedem ce condiții să garantăm mai bine. Bun, noi ne facem datoria, mă gândesc la drepturile de autor, uh, în ceea ce privește și ziarele, mă gândesc uh, și la uh, conținutul uh, uh, media, tele, televiziune și radio, dar um, cum să garantăm noi pluralismul și libertatea presei și profesiei de jurnalist? Asta ar fi uh, punctul principal. Aș da uh, cuvântul domnului Max von Abendroth. După cum am spus, e director executiv al EMA, European Magazine Media Association, reprezentând mai mult de 15.000 de case de editură din întreaga Europa, pentru a ne face o prezentare a situației presei scrise în Europa, cu ce provocări se confruntă și ce putem face noi pentru a ajuta presa scrisă la nivel european. Fiecare invitat dispune de 10-11 minute pentru a lua cuvântul. Vă vom asculta cu mare interes. Vă rog. Yeah, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte Costa, pentru invitație și pentru că mi-ați oferit prilejul de a vorbi astăzi despre viitorul presei în Europa. În prezentarea mea o să mă refer la trei idei principale. În primul rând o să încerc să arăt că viitorul presei în Europa ține mai degrabă de conținut și nu de trecerea la digital sau rămânerea pe scris. Apoi, să arăt cum se schimbă peisajul uh, de conținut uh, al Europei și cum arat, cum emerg, cum uh, apar noi factori ce ne pot afecta viitorul, monitorizarea conținutului și atragerea publicului. Și în fine, în ultimul rând, pentru contextul în care ne găsim, cred că merită să subliniez uh, cât poate face legiuitorul pentru a garanta libertatea presei și democrația în societate. Mi-am intitulat prezentarea Cum să nu ne externalizăm viitorul. De ce? Pentru că cred că există un risc să ajungem acolo și sper ca în prezentarea mea să găsim câteva soluții sau câteva răspunsuri la această dilemă. După cum spuneam, să văd dacă funcționează nu? Nu funcționează. Ba da. Așadar, eu uh, lucrez la EMA și uh, în total noi reprezentăm 15.000 de titluri de revistă, publicăm 50.000 de titluri de reviste, atât în format print cât și digital. Avem uh, în proporție de 80% IMM-uri printre membrii noștri. EMA promovează o presă liberă, diversificată și uh, inovatoare peste tot în Europa. Cam asta e misiunea noastră. De asemenea, avem și acel Future Media Lab pe care poate îl cunoașteți. Este un forum pe care l-am înființat chiar aici în Parlamentul European. Este o modalitate de a uh, face schimburi, de a discuta despre cum putem uh, acoperit decalajul dintre uh, dezvoltarea foarte rapidă din sectorul media în Europa și lentoarea procedurală legislativă. Chiar am avut uh, săptămâna trecută un schimb și sperăm ca discuțiile de astăzi să aprofundeze discuția deja începută data trecută. Și acum dați-mi voie să încep prezentarea propriu-zisă. Știm că peisajul uh, media în Europa se schimbă și asta datorită utilizatorului, pentru că modul în care se consumă conținut media s-a schimbat. Și asta reprezintă pentru noi o provocare. Apare experiențe tot mai individualizate pe online, pe mobil, pe uh, presă tipărită. De aceea eu cred că uh, printul și digitalul se pot completa unul pe celălalt. Vedeți aici ciclul de consum media în această roată și vedeți că uh, utilizatorul dorește să consume orice fel de conținut, oricând și oriunde. Și avem, iată, aici un mix foarte bun de conținut uh, mobil, digital și print. Deci toate formatele, ce contează de fapt este conținutul, nu forma. Fiecare consumator are propria experiență media, iar uh, acei editori care înțeleg uh, cum să-i faciliteze experiența, cum să-i acopere nevoia, sunt cei care vor reuși. Dacă ne uităm acum pe partea de business, vedem că și aici există o complementaritate între print și digital. Pe partea de print, vedem că veniturile se împart cam în proporție de 50-50%, 50%, -50 vin din vânzări și abonamente, 50% din publicitate. În schimb, în mediul digital, cam 95% din venituri vin din publicitate. În același timp, vedem că uh, la Uh, digital, venitul per capita este mult mai mic decât cel în print. E nevoie de uh, 8 cititori digital ca să uh, echivaleze venitul adus de un cititor de print. Și uh, în mare parte veniturile unei edituri vin din partea uh, de uh, presă tipărită și foarte puțin deocamdată din uh, partea digitală. Au apărut uh, foarte multe titluri de uh, reviste, s-a mulțit foarte mult numărul, mai ales uh, publicații de nișă și astfel numărul de cititori rămâne mai mult sau mai puțin stabil. Iată, vedeți aici gama foarte diversificată pe care avem noi peste tot în Europa. Avem ziare, stil de viață, magazine speciale reviste specializate și reviste dedicate sectorului de business. Acum, care sunt provocările cu care ne confruntăm? În primul rând, toată lumea vrea să știe uh, ce audiență are, la ce uh, număr de cititori ajung și cum uh, pot să menții legătura cu ei și, în al doilea rând, cum să monetizez conținutul pe care îl ofer. În Europa avem o concurență crescută în ambele domenii și poate că ar merita să aprofundăm puțin și să explicăm în detaliu. În primul rând, cum atragem publicul? În lumea de astăzi, în media, este imposibil să uh, ai exclusivitate în uh, ce privește uh, accesul unei comunități, cum era până nu de mult în lumea analogă. Vedem că acum consumatorii vor să consume conținutul într-un mod absolut individualizat, vor să-l acceseze când le este lor convenabil și unde. Deci, vedem că nu brandul de media creează acest conținut, ci mai degrabă rețelele sociale îl oferă în modul cel mai convenit. Astfel se creează alt tip de utilizator și uh, rețelele sociale pot să atragă interesul uh, publicului și al utilizatorului mult mai bine decât marile companii de media. Iată, asta este o amenințare uh, pe care o avem din partea concurenților. În al doilea rând, cum monetizăm conținutul? O publicație de succes uh, este o publicație care reușește să-și monetizeze conținutul și aici apar uh, anumite perturbări. Dacă vă uitați la slide-ul acesta, care pare puțin complicat la prima vedere, o să vă dați seama destul de bine în ce constă problema. Peste 70% din valoarea creată de uh, editorii, de conținut scris este captată de jucători care sunt în afara sectorului de media, adică de intermediari extrem de specializați. Avem uh, platforme media foarte mari, precum uh, Google sau Facebook, și avem și furnizori uh, specializați de infrastructură care diseminează conținutul și vând publicitate. Așadar, jucătorii în acest domeniu se multiplică de la an la an și procentul valorii captate scade. Și atunci, cum stă presa europeană? Ar trebui să facem o analiză de risc pe care aș face-o prână cu dumneavoastră ca să înțelegem mai bine care ar putea fi impactul acestor evoluții asupra sectorului nostru. Dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt în prezent, publicul ar trece probabil de la print la rețele sociale și această tendință se va accelera pe viitor. Și acum știu că dumneavoastră poate nu doriți să lăsați lucrurile așa cum sunt, de asta mă aflu și eu aici, dar dacă ar fi să continuăm cu situația actuală, tot mai mult conținut ar trece de la print la rețele sociale. Și care ar fi consecințele? Editorii de publicații uh, scrise nu ar mai ajunge la cititor, pentru că aceștia și-ar lua conținutul din altă parte și, în plus, le-ar fi foarte greu să monetizeze conținutul. Așadar, acesta e impactul. Uh, vedem uh, efecte asupra calității conținutului, asupra conținutului de încredere și asupra disponibilității informației libere și independente pe care se bazează până la urmă o democrație. Așadar, ce putem face? constructiv. Evident, se impune să luăm măsuri și știu că uh, sunt mai multe roluri aici. Sigur, și sectorul de media are un rol de jucat. Am încercat de ceva vreme și am reușit să investim în inovare, să colaborăm, nu doar între noi, ci și să uh, Încercăm uh, să colaborăm cu mari platforme precum Google sau Facebook, însă mai avem de lucrat la aceste parteneriate. Doar astfel vom putea să creștem valoarea uh, pentru noi și să creștem uh, numărul de cititori, să creștem atractivitatea noastră. Avem uh, proiecte cu finanțare europeană prin care dorim să accelerăm acest proces și, după părerea mea și a sectorului media, ne îndreptăm în direcția cea bună în această privință. Însă, Până la urmă, ce putem face noi înșine este uh, limitat pentru că ne obligă sau ne constrânge și uh, cadrul de reglementare. Așa că și dumneavoastră aveți un rol prin care puteți să ne ajutați, puteți să ne oferiți condiții de participare egale, certitudine juridică și să garantați pluralismul media, astfel încât noi să putem supraviețui și să nu ajungem la externalizare către concurenți. Dumneavoastră, în calitate de legiuitor, știu că aveți mai multe dosare la care lucrați, uh, directiva privind serviciile audiovizuale, directiva privind confidențialitatea și comunicații electronice, TVA-ul și, bineînțeles, directiva privind drepturile de autor. Și acum, uh, foarte rapid, în legătură cu directiva privind serviciile audiovizuale, vreau să mă refer la un lucru aici. Această directivă afectează sectorul media pentru că impune niște uh, reguli cantitative. Avem acea regulă de 12 minute pentru ca uh, veniturile din publicitate să fie împărțite, distribuite și să se asigure uh, diversitate. După părerea noastră, această restricție impusă emițătorilor nu va face decât să accelereze tendința pe care o vedeți uh, pe acest grafic. Deja în ultimii ani, televiziunea și-a crescut foarte mult veniturile din publicitate, în timp ce ziarele și revistele au pierdut foarte multă publicitate în ultimii ani. Așadar, uh, prevederea aceasta mi se pare contraproductivă, pentru că nu echilibrează balanța. Părerea noastră este să încercați să preveniți această situație. Apoi, directiva privind uh, confidențialitatea care urmează să fie adoptată, aici aș vrea să subliniez un lucru, anume că din uh, punctul nostru de vedere, regimul de neparticipare atunci când uh, se aplică cookie-urilor este cea mai bună soluție pentru că ar permite condiții de joc egale pentru toată lumea. Am putea concura inclusiv cu mari giganți, cu Google și Facebook, care, după cum știm, odată ce au uh, luat uh, contact cu un utilizator, îl înregistrează, îi păstrează datele și uh, îl pot atrage apoi mai ușor. Dar uh, noi, ca să ne putem monetiza conținutul, ar trebui să putem procesa și noi aceleași date. Așadar, să îmbunătățim uh, atractivitatea noastră pentru public, e un lucru care s-ar putea realiza și uh, prin acest regim de neparticipare. Trebuie să îl interpretăm unitar, pentru că știu că statele membre au păreri diferite, însă dacă schimbăm complet situația, acest regim de 8 opt-in, opt-out, am închide eh, pur și simplu posibilitatea celor companii media care nu au eh, capacitățile de a mm, eh, introduce sau de a gestiona un sistem de registrare a datelor utilizatorilor, n-ar putea procesa datele nici în scopul publicitar și nici în scopul creșterii numărul de cititori. În sensul că mm, mm, nu ar mai fi la fel de atractive pentru cititorii care doresc să consume conținut. Și, în fine, ultimele două dosare, TVA-ul, miercuri, chiar în această săptămână, așteptăm de la Comisia Europeană o propunere pentru reducerea ratelor de TVA la conținutul uh, media. Am susținut de multă vreme acest lucru și știu că și Parlamentul European a susținut această inițiativă, așa că vă mulțumesc pentru sprijin. În sfârșit, uh, se va întâmpla. Acest lucru ne dă o care siguranță că vom putea să monetizăm conținutul nostru pe viitor. Despre copyright nu o să vorbesc, pentru că unul dintre colegii mei, uh, sunt convins, va vorbi despre asta în cele ce urmează. Așa că, înainte să mă opresc, aș mai spune că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a asigura pluralismul media și pentru directiva pentru uh, Um, directiva privind serviciile audiovizuale, pentru directiva privind confidențialitate, copyright și noi, în schimb, vom continua să asigurăm o presă liberă, diversă, de care are nevoie societatea noastră ca să fie una democratică. Mulțumesc! Mulțumesc, foarte interesantă prezentare. Probabil că și colegii vor avea multe întrebări de pus. Așteptăm cu interes în limba italiană acum. Înainte de a da cuvântul următorului invitat, și anume uh, domnul Mike Holderness, uh, jurnalist specializat în dreptul de autor la nivel național și național, dacă îmi permiteți. Uh, vreau să salut în mod special elevii, pe elevii dintr-o școală care se află într-un loc deci, numita Matrice. Știința Matrice a fost uh, una din localitățile cele mai afectate de ultimul cutremur din Italia. Vreau să mulțumesc uh, colegului de care a avut, uh, colegei de care a avut buna idee de a invita aici la Bruxelles elevii și profesorii unei școli din Amatrice, care a trecut prin condiții drama- prin împrejurile cele dramatice și re- sunt recunoscătoare guvernului italian care a reușit să redeschidă școlile din amatrice, vorbim de școala primară și până la liceu. E, sperăm un semnal de viață și de viitor și sperăm că în curând va începe și reconstrucția școlilor. Bun, acum vorbim de clădiri din lemn, dar uh, va începe și reconstrucția. Suntem alături de ei, le mulțumim și vom încerca să-i ajutăm pe viitor. La fel ca alți colegi m-am deplasat deja la Matrice și vom, ne vom întoarce acolo. Mulțumim și uh, aplauze. Grazie. E ora passo la parola subito. Mulțumim și acum dau cuvântul colegului Mike Holdenes, uh, cum spuneam, jurnalist specializat în drepturi de autor. Mulțumesc uh, și bună ziua tuturor. Am început de la începutul pregătirii cuvântării mele, lumea politică s-a schimbat și comentariile mele, iată, au fost din ce în ce mai uh, bine oglindite în realitate. Am considerat că ar fi interesant să vă ofer o imagine a vieții de zi cu zi a unui jurnalist freelancer, deci independent. Și, bun, dacă mă ajută și imaginile, e foarte bine. Recent uh, am scris uh, o, mm, un, uh, o rubrică de umor într-un, uh, într-o revistă de știință și produc, am produs panică la Westminster în Parlamentul Britanic când m-am prezentat, deci într-o zi de miercuri îmi trimit rubrica și mă culc și ziua de joi ca freelancer înlocuiesc pe editorul acelei rubrici care e în vacanță și îmi deschid uh, e mail și îmi, îmi, uh, uh, îmi citesc copia și pur și simplu mă întreb cine a scris asta și trebuie să o rescriu, să verific toate faptele și apoi trimit articolul unui subeditor, cum se numește el în Regatul Unit, care a, a reverificat sursele și faptele utilizate de Mike Dennis autorul și editorul. Uh, și apoi ar, s-ar gândi la sărmanul cititor, care e complet nefamiliarizat cu povestea. Și uh, după aceea editorul l-ar primi înapoi și l-ar retrimite autorului care ar corect, recorecta simplificarea și ar trimite articolul unui alt subeditor care ar fi apoi uh, trecut în revistă de un al treilea subeditor și toate astea doar pentru rubrică de umor. Cred că e important uh, de știut asta pentru a vedea care e importanța unui text în uh, uh, presa scrisă, uh, până ajunge, ce se întâmplă până ajunge la cititor. Cred că presa scrisă e importantă, putem să pornim de la premisa asta, dar depinde de, la acces, de accesul cetățenilor la uh, uh, informații, pentru că cum pot altfel să voteze rațional? Uh, bun, recent, după niște rezultate din lumea anglofonă, ne putem întreba dacă cetățenii doresc să voteze rațional, dar asta e altă discuție. S-au mm, enumerat aici uh, necazurile prin care trece media scrisă și e foarte important să vorbim și de uh, media pe suport audiovizual, dar și audio, suport scris și pentru ca cetățenii să obțină informații amănunțite pe care să-și bazeze deciziile din viața de zi cu zi și din politică, au, uh, nu pot uh, supraviețui unor fragmente de articole așa cum primesc ei acum. Eu înțeleg că problema fundamentală cu care se confruntă media scrisă e că sunt corporații internet care fac o avere vânzând publicitate uh, pe marginile articolelor scrise de alții și uh, acești alții nu primesc nicio recompensă și două din acele corporații fac afaceri înfloritoare în Europa. Asta e important pentru soluții. Sigur că ziarele nu sunt perfecte, organizațiile de jurnalism ne atrag atenția constantă probleme, asupra problemelor legate de concentrarea de proprietate. Noi, jurnaliștii, cunoaștem mai bine decât oricine problemele din uh, sistem. Uh, Eh, criza financiară, din păcate, e utilizată ca un motiv pentru a reduce numărul de jurnaliști și să crească volumul de muncă a celor rămași și să impună contracte cu din ce în ce mai puține drepturi pentru jurnaliști. Și în multe eh, țări eh, e mm, impusă agenda politică a proprietarilor în fine, unui ziar, dacă vorbim de presa scrisă. Și am văzut o hartă luna trecută mm, din partea, uh, e vorba de un sondaj al DG Communication, e vorba de uh, încrederea în mass media în Uniunea Europeană și ce am observat eu. Uh, din păcate n-am un cursor, însă există o corelație inversă, din câte am observat, între încrederea pe care au cetățenii mass media și puterea legislației în privința drepturilor de autor care conferă jurnaliștilor dreptul de a fi identificat, dreptul de a proteja integritatea uh, creației lor și Regatul Unit, unde lucrez eu, are una din cele mai proaste legislații, după cum se vede pe hartă. Germania, Suedia, Finlanda au una din cele mai solide legislații și, și cel mai înalt nivel de încredere. Grecia e un exemplu interesant, pentru că dreptul uh, uh legea dreptului de autor în Grecia e minunată în teorie, dar practica ne omoară, după cum știți și știu foarte bine colegii din Grecia și unul din motive e că ar trebui să vă gândiți la următoarea, următoarea regulă, că atunci când citim anumite ziare britanice, de exemplu Daily Mail, Daily Telegraph, primele trei alineate sunt scrise ca să fie conforme cu linia editorială și articolul adevărat începe odată cu al patrulea alineat. Acum, uh, în, în uh, anii 90, când internetul era tânăr și puteam citi întregul internet, că vorbeam doar de 9 pagini la vremea aceea, ni s-a promis că internetul înseamnă o eră, o epocă de aur a democrației, comunicarea directă de cetățean la cetățean, uh, cu referendum online, doar la o simplă apăsare de buton, însă iată că a fost o promisiune care a rămas uh, uh, vorbă goală. Nu, uh, pentru că răspândirea minciunilor pe internet nu e foarte utilă și nu corespunde promisiunilor. În 96 am a, uh, prim, avut prima conexiune la internet cu CompuServe și am intrat într-un grup de discuții pentru jurnaliști, la vremea aceea lucram în SUA și am întrebat de ce uh, se protejează prin Constituția americană un discurs plin de minciuni? Și am primit uh, eseuri din partea unor jurnaliști americani de 4.000 de cuvinte, justificând ideea că un discurs plin de neadevărul trebuie protejat, într-adevăr. În fine, am uh, mai vorbit și de ce publicitatea ascunsă e protejată de asemenea de, prin libertatea de expresie. Nu, e o dezbatere dificilă. Însă e urgent să uh, o analizăm. Bun, unii își mai respectă, unii își respectă promisiunile, alții fac uh, profituri uriașe. Deci ni s-a oferit o epocă de aur a informației gratuite, dar eu aș spune că uh, informația liberă valorează exact cât plătești pe ea. Um, puteți încercați să experimentați, puteți posta o pagină pe Wikipedia definind conceptul de media antisocială. Și la câteva minute, probabil că unii vor spune că n-ați citat nicio sursă. Wikipedia a fost prezentată ca fiind o fabrică prin care oamenii își donează timpul în interes și cunoștințele în interesul public și ne informează gratuit. Și totuși depinde în întregime de munca autorilor profesioniști că nimeni, nimic nu durează acolo și nu e păstrat acolo dacă nu are surse și nu citate din un autor, cum ar fi subsemnatul, de exemplu. Și, din nou, e dificil de argumentat când uh, solicită comisia un temei pentru o anumită politică. Avem nevoie de autori profesioniști, oameni care își dedică timpul și experiența detectării prostiilor și să le filtreze de asemenea. Cu asta se ocupă ei. Cei care au cunoștințele și dobândesc cunoștințele necesare și uh, sunt dedicați acestei activități, mai ales în lumea anglofonă. Colegii mei bajul de mine că eu utilizez cuvinte cum ar fi epistemiologic, dar unul din momentele mele favorite e când uh, l-am adus pe filozoful Bruno Latour într-un, în birourile unui, uh, unei reviste de știință și el a spus în engleză, ia uite, aici se uh, fabrică obiectivitatea, dați-mi și mie voie să văd cum uh, o faceți. Și din uh, zecile de oameni de acolo, trei oameni și-au luat capul în mâini și au continuat să scrie, da, în mod artizanal, să corecteze rapoartele. Sigur că Emanuel Kant a spus că era o datorie să spunem adevărul, însă ce vedem acum cu Twitter-ul e că Oamenii nu mai fac deosebirea între nu-mi place ce văd și e fals ceea ce citesc. Nu, mai se, nu se mai face diferența între cele două afirmații. De exemplu, sunt unii care pur și simplu nu sunt de acord cu faptul că oamenii au cauzat schimbările climatice, indiferent, indiferent de ce informații ar citi. Sigur că jurnaliștii își doresc să corecteze uh, Um, asemenea atitudine în care se facă eforturi uh, uh, conștiente și ce am descris eu la început cu efortul de editare uh, încearcă să asigure măcar o coerență în a propaga ceea ce credem noi că e adevărat. Iar în ciuda acestui argument, inițiativa jurnaliștilor individuali e încă, stă încă la baza unei raportări decente. Sigur, cineva trebuie să trimite, să trimite un raport la editor, dar trebuie verificat și cineva hotărăște că asta este ceva ce trebuie adus la cunoștința publicului, nu ca să vândă publicitate și ceea ce trebuie e ceea ce trebuie aflat de cetățeni. Am mai menționat uh, faptul că managementul uh, presei scrise uh, Uh, încearcă să facă suporte de către jurnaliști uh, costurile problemelor financiare prin care trec. Uh, în Marea Britanie, jurnaliștii nu mai prea pot monitoriza ceea ce se întâmplă în instanțe, pentru că, sigur, criza ne-a afectat, a fost redus personalul și salariile sunt ridicole sigur că am mai spus că se impun anumite contracte defavorabile jurnaliștilor, una din publicații pentru care am lucrat. Spun că trebuie să renunț la toate drepturile mele de autor, dar cum uh, pot să trăiesc din jurnalism dacă uh, renunț la toate <laughs> dreptul asupra rapoartelor mele. Nu se mai știe uh, dacă am publicat rapoarte bune, dar nici măcar rapoarte rele. Asta, din câte știu eu, a început în 1995 când revista de computere VNU a solicitat ca cei care contribuie la articole să abandoneze toate drepturile în universurile care încă nici măcar n-au fost inventate. Și uh, se mai încearcă tot felul de șmecherii, inclusiv în Irlanda, uh, care legislație o cunosc bine. Eh, acum, eh, jurnalismul etic depinde în primul rând de securitatea economică a jurnaliștilor. Și eh, asta inclusiv a rezist, le dă dreptul și puterea de a rezista în fața presiunilor editorilor și a proprietarilor. Acum, ce e de făcut? Dacă aș avea un răspuns, aș fi mai bogat decât Google. Acum, vă spun o bârfă. Unii colegi au fost invitați la Google să vorbească, să le vorbească despre noi tehnologii minunate și s-a dat impresia acolo că nu, cei de la Google nu, sunt mai, nu mai sunt interesați de bani, cine a creat noi lucruri, că bani aveau destui. Uh, proiectul de directivă a Comisiei uh, face apel la drept de vecinătate pentru publiciștii uh, ziarelor. Cunoașteți detaliile, probabil. cei care utilizează Google ar trebui să și plătească pentru asta, dar și Google trebuie să plătească pentru drepturile de autor. Ați fost bombardați cu, regla, cu, cu uh, afirmații cum că asta va distruge internetul, uh, nu mai pot fi utilizate linkurile. Nu, asta e o problemă falsă. Se bazează pe o lectură paranoică a cele mai proaste, cele mai proaste jurisprudențe care ar putea apărea. Problema e că s-a dat greș cu încercarea asta. Interesul Google a ieșit clar la iveală. Acum 15 ani, cred, am asistat la o reuniune în Parlamentul la Westminster și am întrebat cine reprezintă Google acolo și mm, mă rog, reprezentanții <laughs> unor biblioteci ale unor, biblioteci ale unor universități publice cam se uitau pe pereți, în fine. Am, m-am întâlnit cu lobbyiști care făceau prezentări la conferințe de jurnaliști Și în Germania, spunând că atunci, că atunci când în Germania s-a dat o lege că trebuia plătit pentru conținut, uh, s-a spus că uh, Google a spus pur și simplu că dacă nu uh, primește drepturile de autor, atunci pur și simplu nu va mai publica conținutul jurnalelor online. în uh, Spania s-a întâmplat un asemenea caz și pur și simplu nu mai e de găsit conținutul unor jurnale care nu, au, nu s-au conformat cerințelor Google. În, încerc, încerc încă să înțeleg legislația din Franța care garantează un drept de remunera, remunerație pentru reproduceri în căutarea de imagini, spunându-se că se vor face plăți către fotografii, freelancer și așa mai departe. Uh, dar încă încerc să înțeleg uh, care ar fi reacțiile posibile la această legislație. Dacă e să mă gândesc la 1999, uh, când uh, um, a existat dezbatere privitoare la directiva e-commerce, comerțul electronic, poate chiar sub semnatul, încă, însă nu mi-am verificat sursele, cineva a explicat că unul din argumentele cheie aici la Bruxelles ar fi că nu dorim ca cei care predau plicul să fie și responsabil pentru uh, defăimarea conținută în plic. De aceea trebuie să garantăm uh, cumva față, pentru furnizorii de internet să garantăm ceea ce în SUA se numește impunitate. Dar n-am știut ce cutia Pandorei deschi- deschideam. Hei, Maas și alții au propus, uh, au spus că Facebook și Google sunt editori. Și probabil la fel cum AT&T uh, uh, a avut un monolog, un, mă scuzați, un monopol care a fost distrus în Statele Unite, probabil că și monopolul Facebook și Google trebuie spart și uh, reglementările trebuie să, să facă distinție între Google care furnizează fibră optică și sigur că nu răspunde pentru ce trece prin această fibră și uh, situația când Google exercită o funcție de editor pentru că un nivel de egalitate pentru cei care fac bani din uh, activitatea, de editori, de, activitatea editorială ar fi un uh, bun uh, punct de plecare. A trebui acest nivel de egalitate în întregul lanț, de exemplu și între mine și editori. Și dacă proiectul de directivă nu înțelege uh, natura uh, problemei când mi se impune un un uh, contract, și totuși e un punct bun de plecare că se pune problema transparenței în legătură cu munca mea. Sunt și alte posibilități. Acum câțiva ani am uh, studiat modelul susținere pentru presa locală din uh, Suedia, susținere financiară, dar nu sunt uh, convins că ar funcționa pentru cei care nu trăiesc în Suedia acolo unde oamenii au mare încredere în mass media. Deci mă întorc de la, la poziția de plecare. Mm. Ce anume? Pentru jurnaliști, uh, față, o, o poziție de egalitate față de proprietari și o poziție de egalitate a proprietarilor cu intermediarii uh, online și sper că asta se va și realiza în interesul democrației și a unei civilizații raționale și sper să susținem astfel și uh, uh, presa scrisă. Mulțumesc! Thank you. Thank you so much. We are very uh, sensitive to this, uh, to this uh, proposal and also... Mulțumesc și mulțumim pentru propuneri. Știm că asta e provocarea care ne confruntăm acum în italiană. Asta e și munca noastră încercăm să ajutăm presa scrisă, dar sigur că se face această confuzie între editor sau mediator de conținut, sau furnizor de conținut. Se pune această problemă și din punct de vedere al justiției. Și trebuie și noi să aducem la zi legislația pentru a ține cont de aceste noutăți. Dar se pare că se fac pași înainte Va fi interesant să ascultăm și părerea colegilor. Acum are cuvântul domnul Sebastian Dödens, șef afaceri publice a grupului Hubert Burda Media, se va ocupa mai ales în comentarea sa de a ne face o panoramă a presei cu industria, publicitatea, despre asta să mai vorbim, dar probabil că ne va oferi opinie și despre legislația în curs de elaborare, care primește, privește și problema drepturilor de autor. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Um, I'm very... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o mi-ați oferit-o. Mulțumesc pentru invitație. Aș dori să mulțumesc și antevorbitorilor, antevorbitorilor care au abordat subiecte foarte importante și mă bucur să continui pe o parte dintre ele. Eu reprezint uh, Uh, o afacere de familie, Hubert uh, Media, din uh, München, din Germania. Cifra de afaceri este cam de 2,5 miliarde de euro și avem foarte mulți Uh, angajați, uh, Burda publică 18 uh, reviste pe piața germană, unii poate le cunoașteți, Focus, Bunte, apoi reviste de modă, de construcții și așa mai departe și două sau trei titluri internaționale în estul Europei, dar și în Franța, Regatul Unit, Asia de Sud-Est, Turcia și așa mai departe. Și pe lângă această activitate publicistică, bineînțeles că și partea digitală a devenit un pilon foarte important al companiei noastre, care reprezintă mai bine din jumătate uh, din uh, vânzările noastre uh, totale. Noi avem cel mai mare Uh, portal de știri, uh, Focus uh, din Germania, apoi Huffington Post, poate că îl cunoașteți, și apoi investim și în afaceri nejurnalistice, precum SINC, o rețea socială pentru contacte profesionale, de asemenea un portal de vacanțe, poate unii cunoașteți DLD-ul. recent am avut prima conferință DLD la Bruxelles în luna septembrie și Uh, probabil că unul dintre uh, proiectele noastre cele mai interesante este Clix, uh, este un motor de căutare care a fost lansat cu mare succes pe piață recent și care are rezultate destul de bune, deși bineînțeles că există și alți actori pe aceste piețe pe care probabil că îi cunoașteți. Chiar de la început, domnul președinte, aș dori să mă refer la titlul acestui eveniment, uh, criza din uh, presa scrisă, și vă pot spune că, după uh, părerea noastră, nu există o criză a presei scrise. Bineînțeles că Max și Mike s-au referit la acest lucru, trecem prin vremuri pline de provocări, dar afacerea, deci acest, această activitate a rezistat foarte bine nu putem uh, spune că există un uh, blestem care să afecteze toate revistele și aș dori să vă dau câteva uh, cifre în ceea ce privește audimatul și publicitatea, cifre de pe viața germană pe care noi le cunoaștem mai bine. Și apoi, în a doua parte, aș dori să mă refer la, pro- la proiecte legislative ale Parlamentului European și, bineînțeles, propunerea privind drepturile de autor va figura. Aș dori să încep cu un citat în 2008 fostul patron uh, Microsoft spunea că uh, în 10 ani ziarele și revistele nu vor mai exista uh, tipărite. Uh, această uh, previziune s-a dovedit a fi total greșită pentru că industria germană uh, se descurcă foarte bine. Anual sunt vândute 2,5 miliarde de reviste și se cheltuie cam 260 de milioane de euro pe lună, deci e o, o afacere care rezistă foarte bine. De exemplu, Burda vinde 300 de milioane de reviste pe an în Germania. Dacă e vorba vorba de o moarte, este moartea cea mai dulce pe care ți-o poți uh, imagina. Dar, bineînțeles, că ne confruntăm cu o nouă situație în uh, acest domeniu și cred că este foarte bine să vedem uh, ce s-a schimbat uh, și în ce măsură uh, e nevoie de răspunsuri sau de reacții la nivel politic. Așa cum spunea și Max și cum probabil știți, uh, Uh, revistele sunt uh, finanțate pe de o parte din vânzări uh, către consumatori, pe de o parte și pe de altă parte din publicitate. Și bineînțeles că proporția poate să varieze de la publicație la publicație. Haideți să ne uităm la piața publicității. În primul rând și doamna președintă, deja ați menționat cifrele. În ultimii 30 de ani, cota de presă tipărită pentru piața publicității în Germania s-a înjumătățit de la 69 la 30%. Uh, pentru uh, reviste și pentru ziare. Apropo, în aceeași perioadă, publicitatea la televizor s-a triplat. Uh, e un fenomen surprinzător că, în conformitate cu directiva privind serviciile audiovizuale, deci se, propun, se propune o relaxare a restricțiilor pentru uh, publicitatea la televizor, ori noi credem că nu, uh, deci domeniul uh, publicității televizuale nu are nevoie de astfel de pomeni. Noi considerăm că piața online, deci piața publicității online, nu ne va salva. Poate că unii cunoașteți studiul Morgan Stanley, conform căruia 85 de cenți din fiecare dolar investit pe internet merge doar la două companii, respectiv la Google și la Facebook. Merg. Deci uh, <laughs> restul îl împărțim noi. În ceea ce privește uh, vânzările de uh, reviste, ele, sunt, uh, ele țin cont de uh, cititor și cititorii în Germania cel puțin sunt foarte loiali și cumpără uh, aceste reviste. Deci um, această relație personală cu consumatorii reprezintă o sursă foarte importantă pentru, pentru producătorii de reviste și pentru, pentru publicitari Sigur că uh, noi uh, încercăm să ținem cont de uh, așteptările clienților și să le propunem produse și atâta timp cât ei vor continua să cumpere ziare și magazine, noi vom continua să insistăm și deci noi vă pot spune că nu ne aflăm într-o criză, cel puțin în orice caz nu ne simțim afectați de titlul evenimentului de astăzi. De fapt, am putea spune că, într-adevăr, avem de-a face cu o nouă realitate, dar e o realitate pe care mulți o consideră atrăgătoare. Și acum aș dori să trec la partea politică a intervenției mele. Uh, nu este uh, rolul uh, presei libere să ceară cadouri sau Uh, intervenții din partea politicienilor, noi trebuie să uh, fim respectați în calitate de actori, uh, ca o voce importantă în societate și cred că s-a întâmplat, s întâmplat foarte multe în peisajul politic și aici la Parlamentul European și cred că au fost luate măsuri pentru a asigura condiții egale spre acest, aceste condiții egale pentru toată lumea la care se referea și Mike, pentru a ne asigura că există o competiție globală echitabilă. De exemplu, toată lumea va trebui să respecte aceleași reguli privind protecția datelor. Apoi, un al doilea exemplu, toate companiile, toate întreprinderile vor uh, uh, plăti pe viitor uh, aceeași, aceleași taxe și impozite și apoi Europa va avea aceeași abordare în ceea ce privește monopolurile digitale și sunteți familiarizați cu acest subiect, sunt convins. Noi, în calitate de reprezentanți ai, ai Uh, presei tipărite, noi considerăm că vom continua uh, să avem o presă de calitate în Europa dacă vor exista aceleași reguli pentru toată lumea, dacă vom avea o piață liberă. Bineînțeles că, dincolo de aceste problematici politice, noi uh, încercăm să urmărim care este cadrul de reglementare în care acționăm. Credem că rolul, deci rolul ar trebui să se asigure condiții egale pentru toată lumea și să nu uităm că majoritatea jurnaliștilor lucrează pentru uh, Uh, edituri. Două treimi din jurnaliștii din Germania lucrează pentru edituri, deci nu lucrează nici pentru platforme online precum uh, Google și Facebook, uh, nici pentru televiziuni, ci lucrează pentru edituri. Și în pofida prevederilor din 1990 și mai s-a referit la ele, blogării și publiciștii freelance, nimic nu a schimbat situația jurnalistului profesionist. Jurnalistul profesionist este cel care raportează în mod eficient obiectiv obiectiv și este cel care poate să evalueze credibilitatea surselor. Dar e adevărat că toate acestea vin cu un cost și uh, uh, noi, uh, editorii, trebuie să plătim acest, uh, acest cost și, bineînțeles, că uh, uh, trebuie să ne ocupăm de finanțarea acestei, acestor surse credibile de informații mai că uh, spunea că situația pe internet uh, e mult mai complicată și Max va furniza deja cifrele. În ceea ce privește creația de conținut, și aici este nevoie de investiții uh, foarte importante. Uh, și jurnalismul online este în creștere, dar uh, refinanțarea este foarte dificilă pentru că uh, publicitatea pe bloguri sau pe site-uri este uh, nu atât de bine plătită um, și aceasta datorită faptului că informația pe internet este gratis și este foarte greu să generezi bani din conținut. Apoi, Uh, publicitatea pe internet este mai ieftină decât uh, în uh, alte surse și deci veniturile din publicitate nu reprezintă un model de afaceri pentru finanțarea jurnalismului online. O altă trăsătură unică a internetului este că de la începerea digitalizării, intermediarii s-au uh, uh, amestecat între, public, între publicii și cititori prin acele faimoase rețele sociale, bloguri și așa mai departe. Uh, unele s-au răspândit foarte repede. Poate că vă amintiți cifra de care vorbeam, 85% dintre fiecare, din fiecare dolar investit online merge la două companii, doar la două companii și restul companiilor își împart cei 15 cenți care rămân și deci credem să revizuim uh, distribuirea veniturilor și să ne asigurăm că avem o redistribuire echitabilă. Situația este că noi, uh, editorii, investim foarte mult pentru a crea conținut și alții îl preiau gratis și fac uh, cu el foarte mulți bani. E clar că la prima vedere, eh, editorii eh, se pare că profită dacă traficul eh, este foarte intens, dar intermediarii deci profită de pe urma acestui conținut și trag foloase mai mari decât noi. Deci se vorbește despre o situație de pe urma căreia câștigă toată lumea, dar noi considerăm că e o situație care este uh, incorrectă și asimetrică. Deci credem că ar trebui să existe acorduri de licențe cu acești intermediari, astfel încât să primim și noi o compensație echitabilă, dar în acest sens avem nevoie de un temei juridic care să ofere protecție copyright pentru produsele noastre și o bază alternativă pentru ca noi să putem negocia cu acești actori. Noi considerăm că propunerea Comisiei pentru o directivă privind copyright-ul ar putea să fie acest cadru juridic de care vorbeam și este pasul necesar înainte, deci uh, sprijinim uh, această propunere a Comisiei. Bineînțeles, uh, noi ca o companie germană avem o experiență la nivel național. Germania a introdus dreptul editorilor în 2013, deci am avut ceva timp pentru a vedea ce funcționează și ce nu funcționează și uh, legislația germană uh, e foarte greu de pus în aplicare și aceasta și datorită dimensiunii uh, actorilor de care vorbeam, cu care ne dorim licențe. Și, doamnă președinte, pentru a reglementa la nivel european, credem că ar trebui să existe un instrument eficient care să fie ușor de pus în aplicare, tocmai împotriva acestor platforme de tip monotol, monopol. Uh, prin măsuri, de exemplu, uh, în ceea ce privește uh, gestionarea drepturilor. Poate că ar fi bine ca prin întrebări și răspunsuri să încercăm să lămurim situația mm, încă o dată legătura cu internetul nu ne pune în pericol nu va fi mai greu pentru cititor să găsească conținut și de aceea vă rugăm pe dumneavoastră, membrii Parlamentului European, să ne sprijiniți în această dezbatere și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Molto interesante anche questo. Mulțumesc și această contribuție a fost foarte interesantă. Avem multe teme de discutat. Cred că din toate cele trei intervenții apare clară o chestiune. să spuneți că nu e criză, pentru că, într-adevăr, datele relevă o modificare de comportament uh, a utilizatorului, însă în domeniul digital vedem că e foame de, există o foame de conținut și de acces la informație, însă cred că cele trei intervenții au relevat cu claritate că fără un cadru un cadru juridic, un, nivel de egalitate pentru toți, această creștere în număr de utilizatori și în ofertă nu are uh, rezultatele dorite. Trebuie ca și presa scrisă să aibă un spațiu în panorama mass media actuală. Și ați mai relevat, domnule ceva, și anume chestiunea calității conținutului, nu doar pluralismul conțin, informației care trebuie conservat ca fiind un bun fundamental. Ne vorbim și de, trebuie să vorbim și de costurile și investițiile editorilor pentru jurnaliștii profesioniști care rămân uh, într-un punct central. Uh, însă accesul la finanțare uh, devine o mare problemă și de natură democratică. Deci multe teme de discuție foarte interesante. Noi evaluăm și noi acum uh, propunerea Comisiei Europene. Știți că um, Comisia noastră are competență exclusivă. Sunt și cele două raportare pe directiva mass media. Uh, e și copyright-ul, o temă de care ne vom ocupa. Când și poate strategia digitală, dar mă opresc aici și dau cuvântul colegilor. Așadar, doamna Verhaien, apoi uh, doamna Malteze, pentru că a fost o propunere a grupului său, apoi Julie Ward și Helga Trüppel, vă rog. Zunächst einmal möchte ich mich bei den äh, drei Rednern bedanken. Ich denke, das waren. Aș dori în primul rând să mulțumesc celor trei vorbatori. Uh, situația a fost foarte bine descrisă în legătură cu uh, jurnaliștii și s-au uh, dat uh, și uh, exemple foarte clare, deci mă simt total uh, satisfăcută. Dar aș dori uh, să vă spun că cred că au rămas câteva puncte deschise. În ceea ce... Uh, deci, uh, îl privește pe reprezentantul jurnaliștilor. El vorbea despre condiții uh, echitabile pentru jurnaliști. Știu că în ultimii ani uh, s-au uh, de pierdut tot mai multe locuri de muncă în redacții, pentru că au apărut tot mai mult jurnaliști freelancer, uh, deci uh, remunerațiile au avut de suferit, uh, ceea ce a dus la o criză în domeniul jurnalist prin aceste noi contracte. Credeți că s-a pierdut și pe planul calității? Eu nu spun că un jurnalist freelancer scrie mai prost decât un angajat, dar în orice caz redacțiile din edituri, de exemplu, Uh, nu sunt atât de bine garnisite, să zicem, uh, precum uh, în trecut. În, mulți, în multe, la multe ziare, mai ales la Uh, nivel regional sau local, pierderile sunt foarte importante. Ne puteți uh, spune cum arată uh, presa locală sau regională, pentru că s-a tratat puțin succint acest subiect astăzi. Credeți că totuși e vorba despre o datorie democratică, mai ales în ceea ce privește evenimente locale, politica locală, am putea face ceva pentru a îmbunătăți situația? Cum stau lucrurile? Apoi aș avea o întrebare pentru domnul Dudens și apoi și celorlalți uh, vorbitori, de fapt, uh, uh, înainte o sursă de venituri pentru presa tipărită, o reprezenta mica publicitate, anunțurile, anunțurile, piața imobiliară, apoi mica publicitate într-un ziar sau într-o revistă, Astăzi însă astfel uh, sunt uh, aceste anunțuri apar uh, pe internet, online și așa mai departe, însă veniturile care ajungeau la ziare înainte ajung, deci sunt canalizate într-o, în alt cont al redacției respective și nu mai ajung la, uh, specific la ziar. Uh, credeți că a existat și o influență asupra finanțării uh, activității jurnalistice? Deci dacă um, s-a vorbit foarte mult despre concurență între edituri, Uh, s-a spus că există anunțuri online. Uh, aș dori să spun cum se comportă, să ne spuneți cum se comportă uh, editurile. Avem uh, pe plan legislativ mai multe propuneri. Propunerea ETI cred că va merge relativ repede mm, la, la comisia noastră. Nu cred că produsele online trebuie să plătească mai mult TVA decât uh, produsele din uh, presa tipărită. Sigur că va mai trebui să discutăm uh, acest aspect. Iar în ceea ce privește protecția drepturilor sau copyright-ului, mă întreb dacă e o alternativă Mm, față de alte uh, drepturi, de cum, uh, precum drepturile pentru cărți și așa mai departe, sau drepturile plătite pe, uh, albu, pentru albume, pentru CD-uri și așa mai departe. E vorba de drepturile de autor. Cred că ar trebui să avem un astfel de drept și pentru edituri, pentru o editură care publică un ziar sau un revist o revistă. Aș dori să ne spuneți ceva concret. Noi în Germania am, încerre, am încercat uh, să impunem uh, un astfel de drept, dar am uh, eșuat pentru că uh, Până la urmă, editurile au spus că preferă să renunțe la acești bani uh, pentru că nu vor să fie afectate uh, de către um, companiile de tip monopol. Cum am putea să îmbunătățim această situație la nivel uh, european? Să nu spunem că toată lumea trebuie să renunțe de la, din capul locului. Uh, cum am putea să uh, introducem un astfel de drept pe conținut uh, la nivel european și pentru internet și pentru presa scrisă, pentru a ne asigura că îi contracărăm pe acești intermediari care știm că fac foarte mulți bani și că banii aceștia nu ajung la startup-ul care a căutat informația și care nu beneficiază de aceleași venituri ca mari autori. E, Întrebări foarte interesante. Acum uh, are cuvântul domnul Curcio Malteze. Da, mulțumesc. Uh, sunt uh, jurnalist de 35 de ani. De când eram tânăr, am făcut un mari ziare care totdeauna aveau bugetul de activ și care mă și plăteau bine. Și, și eu uh, aduceam bani pentru editorul meu, care era atât de uh, mulțumit de mine că îmi dădea să scriu și lucruri uh, în fine, diferite de ceea ce credea el. Astăzi nu mai e posibil pentru un tânăr să fie jurnalist în aceste condiții și asta e un fapt. Internetul a schimbat totul și noi încă nu știm bine cum anume a schimbat lucrurile. Noi știm că timp de două secole rolul informației scrise în democrație a fost un rol foarte important, mai ales pentru că a intervenit rațional și a orientat dezbaterea publicului. A, dezbaterea publică. Astăzi, noile forme de mass media orientează în mod majoritarmente irațional dezbaterea publică și, și asta e un fapt pe care putem să-l constatăm Însă ne aflăm și într-o fază de tranziție și asta e ceea ce ne interesează pe noi ca legiuitori. Pentru că, pe de-o parte, avem impresia că editorii au uh, utilizat faza asta de tranziție pentru a mai tăia din drepturile jurnaliștilor, mai ales uh, ale celor tineri. Uh, că nu e vorba doar de o revoluție care se întâmplă în aceste momente, ci și intenția de a manipula această revoluție pentru, revoluție pentru a reduce autonomia jurnaliștilor. Asta e evident, în, rezultă din condițiile economice în care lucrează tinerii în maleziare și în siturile internet. Apoi există o dramatică mm, lacună de legislativă. Mă rog, poate pe de-o parte pentru că e dificil să mm, uh, faci legi într-un domeniu care se schimbă atât de rapid și apoi și pentru că nu se prea dorește. Nu e posibil că 85% din resursele din publicitate să uh, termine în mâinile Google și Facebook. Și nu e posibil ca uh, aceste companii să nu plătească impozitele pe care trebuie să le plătească. Și nu e posibil să nu fie responsabile pentru conținut. Dacă eu sunt director al unui cotidian, sunt responsabil și pentru ceea ce apare în scrisorile pe care eu decid să le publicăm, scrisorile de la cititori. Dacă eu sunt responsabil pentru YouTube sau responsabil unor situri de partajare de material, atunci nu, nu răspund pentru nimic. Un articol de-al meu scris în ziarul La Republica din Italia, poate uh, face obiectul unei reclamații în justiție, pot comite o infracțiune, pot fi condamnat. Dar dacă eu iau același articol și îl public pe Facebook, nu ne întâmplă nimic. Mă aflu într-o zonă gri, o zonă liberă. Și toate acestea reprezintă, din punct de vedere obiectiv, un ajutor pentru apariția cele mai uh, proaste căi pe care pot fi folosite noile tehnologii. Scade dramatic calitatea și întreb ceva în legătură cu acel calcul economic uh, de asemenea. presa scrisă nimeni nu consideră că copiile Frankfurter Zeit, Allgemeine Zeitung sunt uh, la fel cu um, exemplarele Bild Zeitung deci se face o diferență clară între calitatea ziarelor, nu vorbim doar de Germania, din toată Europa. De ce, întreb, pe internet nu se face această distinție clară în ce privește calculele, inclusiv în ce privește publicitatea. Că tirajele sunt diferite. Dacă un cititor citește un reportaj de 10 pagini despre Iran sau despre politica europeană, nu-i același lucru ca o altă situație, de exemplu, da, ca și cum s-ar uita la fata de la pagina 5. Dar numeric se calculează la fel tirajul, dar și din punct de vedere al publicității. Atenția e foarte diferită și piețele țintă sunt foarte îndepărtate. Asta în presa scrisă, uh, e un fapt de mult, uh, de mult timp. Deci calitatea nu corespunde cantității și cantitatea nu e mai importantă decât atenția acordată de public produsului și conținutului. Mulțumesc! Cum vedete. Mulțumesc, Curcea, după cum vedeți. Sunt chestiuni foarte importante și merită o reflexie comună, că cu toții ne întrebăm ce se va întâmpla și în ce privește calitatea și libertatea democrației, nu doar în ce privește poziția profesioniștilor. Dau cuvântul lui Julie Ward și apoi uh, doamne Trupol. Um, thank you for absolutely fascinating Vă mulțumesc pentru aceste prezentări care au fost uh, absolut fascinante. Mi se pare important să abordăm acest subiect aici astăzi și mă bucur că ați folosit termenul jurnalism etic. E nevoie nu doar de jurnalism etic, ci și de politică etică, servicii bancare și comerț și business etic. Acest cuvânt etic trebuie să fie dezbătut mai mult, inclusiv la nivel educațional. Așa că vreau să vă întreb despre ceva ce mie mi se pare crucial pentru noi, anume alfabetizarea media. Tinerii cresc și uh, de multe ori nu reușesc să pună la îndoială ceea ce citesc. Iau uh, tot ceea ce scris uh, drept bun, toate titlurile, toate acestea toate veștile publicate de uh, site-uri extremiste sunt luate ca atare. Și în uh, țara mea, Joe Cox, o doamnă pe care am cunoscut-o și care avea un vi viitor promițător înaintea ei, e bine, în acest caz nu se face nicio disociere apar aceste comentarii uh, extremiste, rasiste, de dreapta, care sunt promovate de publicații, de ziare, ani de zile și se intensifică în preajma referendumului privind apartenența la Uniunea Europeană și apoi Joe Cox este ucisă. Și nu se face practic legătura între cele două. Avem, uh, iată, o generație întreagă de, uh, de oameni, de tineri care nu au studiat concepte precum cetățenia, care nu înțeleg drepturile și responsabilitățile, nu înțeleg ce înseamnă o democrație. Iată, deci, o mare problemă despre care cred că ar trebui să vorbim mai mult. Eu lucrez cu tineri, lucrez cu Centrul de Presă pentru Copii în uh, Olanda și acolo chiar facem lucruri foarte interesante îi uh, ajutăm pe acești copii să se întâlnească cu reprezentanții lor politici la nivel local, național și european și încercăm să le explicăm activitatea pe care o facem noi aici în Parlament într-un mod pe care ei să-l înțeleagă. Deci lucrăm cu ei. Înainte să intru în politică, eu am lucrat în sectorul uh, artelor și uh, media și mi-aduc aminte că am uh, participat la un moment dat la un proiect care a făcut o legătură între un, între uh, un caz ce a avut loc uh, în era victoriană și uh, niște tineri jurnaliști în pregătire. Practic, uh, acei tineri erau duși în instanță, unde se făcea reconstituirea unui proces victorian și apoi ei trebuiau să relateze ce s-a întâmplat. Iată uh, cum uh, se leagă lucrurile și de ceea ce ne-au spus cei trei vorbitori în această seară. Am vorbit cu mulți tineri, am auzit de un proiect Cafe Babel, de pildă, un uh, proiect al unor tineri entuziasmați care doreau să, in, să umple, cumva să acopere un gol uh, lăsat de presa de calitate. Cred că există un interes uh, în ce privește democrația, noțiunea de cetățenie în rândul tinerilor și cred că avem prilejul de a îmbunătăți mult situația. Astea sunt doar câteva idei și uh, preocupări de ale mele. Puteți reacționa dacă doriți. Vreau să vă întreb și în legătură cu avertizorii de integritate, dacă vi se pare important să-i protejăm și cum. Și vreau să vorbesc și despre o problemă care chiar mă preocupă, anume distribuția celor ziare gratuite în avioane, pe trenuri, în uh, spații publice. Și uh, de multe ori aceste publicații nu reprezintă decât un singur punct de vedere. De pildă, The Sun, care mi se pare un mare vinovat, este distribuit chiar acasă, îl uh, primești la ușă, îți place, nu-ți place. Iar uh, cei din circumscripția mea, din Liverpool, sunt îngroziți, mai ales de modul în care sunt prezentate lucrurile total unilateral. Deci, iată că ni se vâră pe gât uh, informație absolut gratuită și ne se spune asta e presă, asta înseamnă știre și până la urmă oamenii ajung să creadă ce citesc. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez este ce se întâmplă cu jurnaliștii din Turcia. Acolo, populația curdă nu poate să comunice cu restul lumii, cu diaspora, nu poate să spună ce se întâmplă acolo, pentru că acum uh, Turcia s-a transformat într-un stat fascist care oprimă mass media. Și aici se vede puterea jurnalismului. Dacă adevărul și cunoașterea sunt importante și au putere, e bine, ar fi foarte bine, pentru că dacă ar fi acești jurnaliști, n-ar mai fi acum la închisoare. Acum jurnaliștii sunt considerați periculoși și aruncați la închisoare. Mulțumim, Helga Trupel. Mulțumesc, Silvia. Mulțumesc pentru uh, cele trei uh, prezentări. Atunci când Comisia și-a publicat propunerea referitoare la reforma directivei privind drepturile de autor, eu am uh, fost critică în ce privește introducerea unor drepturi pentru editori. Dumneavoastră spuneți acum același lucru, însă mai spuneți și că trebuie să facem o distinție foarte clară între cum uh, garantăm faptul că linkurile vor fi gratuite pe viitor și cum definim rolul activ al intermediarilor care agregă conținut publicați de alții, de editori. Deci cred că ar trebui să facem o distinție foarte clară, să avem definiție și v-aș întreba dacă în acest moment puteți uh, să veniți cu o astfel de definiție a rolului activ al intermediarilor. Sau considerați că aceștia sunt doar furnizori uh, pasivi? Și aș mai adăuga că problema la nivel general eu o văd în următorii termeni. Pe de o parte vrem să avem internet gratuit, pe de altă parte e nevoie de o reglementare politică corectă a monopolurilor ce acționează pe internet. Deci cum le putem îmbina pe cele două, asta mi se pare dilema politică pe care trebuie să o rezolvăm. Și eventual v-aș ruga să-mi răspundeți dacă puteți, așa cum uh, vă invitam să răspundeți și la prima întrebare, în ce măsură ar trebui să ne concentrăm pe un obiectiv sau pe celălalt. Și apoi uh, să-mi spuneți dacă împărtășiți acea autocritică care a apărut în urmă cu vreo 10 ani, și anume că ar fi uh, fost o problemă dacă versiuni aproape identice de uh, publicații ar fi uh, ajuns pe internet și uh, nu în schimbul unei sume, ci gratuit. Spuneți că intermediarii greunează, practic, situația dumneavoastră, situația editorilor, că nu este corect ceea ce fac. Însă, pe de altă parte, vrem conținut gratuit. Deci, care este viitorul acestui conținut pay-per-view, conținut plătit? Iar pentru domnul uh, Holderness am o întrebare. În ce privește drepturile conexe la directiva copyright-ului, sunteți mulțumit de propunere sau ce ați putea adăuga? astfel încât um, tratamentul uh, să fie mai echitabil pentru jurnaliști. Noastră ați spus că e nevoie de condiții mai bune pentru jurnaliști și că trebuie să existe o pondere mai bună între editori și intermediari. Cred că asta a fost uh, și una dintre problemele textului de la bun început, că nu oferea avantaje sau condiții prea bune jurnaliștilor. Eu adesea mm, dau la parola. Mulțumesc, chiar acum eh, dau cuvântul comisiei. Vreau doar să mai spun ceva, eh, și anume că sunt de acord cu mm, ce au spus eh, unii colegi, și anume, v-aș întreba și eu. Trebuie să găsim noi forme de responsabilizare a acestor platforme online. Ce abordare aveți dumneavoastră față de asta? Aveți propuneri specifice în acest sens? Uh, de exemplu, cu implicarea Asociației Editorilor în ce privește responsabilitatea editorială. Știți foarte bine că se organizează și se selectează conținutul. Asta înseamnă activitate editorială, nu doar sharing. E o temă delicată pe internet, uh, apare în propunerile raportoarelor și în amendamentele depuse de multe de, de mulți uh, dintre noi știm, tema încă e dezbătută, nu știu ce ați făcut dumneavoastră, dacă ați ridicat tacheta, nu știu dacă s-au făcut mulți pași înainte la comisie, doar că s-a făcut referire la două aspecte, poate lucrurile astea diferit. Mă refer la posibilitatea ca platformele de video sharing platform să fie trase la răspundere în ce privește discursurile incitatoare la ură și protecția minorilor și apoi Dumneavoastră spuneați că e pro- o problema e de a se adapta unei piețe în schimbare, nu de o criză, dar e uh, și problema statutului jurnaliștilor, care e din ce în ce mai precar. E deci o problemă de concurență care să nu devină și pentru ziare o scădere din ce în ce mai mare a standardelui și să nu se mai uh, investească în profesioniști. Acum nu mai intrăm în motive mică despre internet. Poate uh, intra într-o competiție cu, în care presa scrisă este dezavantajată din start în legătură cu calitatea, dar mă întreb dacă nu există și o contradicție între popularitate și uh, calitate. Acum aș da cuvântul șefului adjunct al unității copyright de la DigiConnect, dacă dorește, vă rog. președinte, thank you, chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, aș vrea să transmit câteva aspecte punctuale din punctul de vedere al Comisiei. Discuția de astăzi este una relevantă, una pertinentă pentru inițiativele Comisiei în domeniul media. Noi la DG Connect suntem uh, foarte atenți la ideile acestea, mai ales că am venit cu o propunere nouă privind drepturile de autor. Așa că este întotdeauna o idee bună să avem discuții aprofundate și uh, prin urmare, astăzi mă voi uh, mărgini doar la oferi câteva observații. Vorbitorii au uh, vorbit despre ce înseamnă să fii autor, ce înseamnă să fii editor, creator, adică autor, și ce înseamnă să fii investitor în uh, media. Acestea sunt într-adevăr concepte care sunt în centrul politicii noastre cu privire la media și copyright. Este un domeniu care, după părerea noastră, este foarte important și tocmai de aceea am venit cu uh, un uh, text uh, nou pentru revizuirea acestei directive. Noi încercăm să mergem mai departe decât până acum, să inovăm. Și de ce? Pentru că considerăm că în ecosistemul actual, în uh, economia interconectată pe care avem, este foarte important să existe investiții în crearea unui conținut de calitate. Am auzit uh, mai uh, devreme că se pune și problema drepturilor conexe. Noi nu vrem acum să îi apărăm pe editori sau să apărăm ziarele ca atare, ci dorim să susținem investițiile în crearea de conținut. Iată un punct important care, cred, ajută să înțelegem mai bine propunerea noastră. În propunerea referitoare la drepturile de autor, noi am încercat să transpunem lucruri care deja există în uh, alte zone ale industriei creative, acele Uh, drepturi conexe, related right, adică drepturi care sunt încredințate editorilor ca um, investitori în conținut și care uh, merg în uh, paralel cu drepturile autorilor. Acestea rămân neafectate de propunerea noastră și de drepturile conexe. Practic, am decis să facem această nouă propunere pentru că, în parte, avem uh, experiența Germaniei și Spaniei, care, după cum știți, au o legislație oarecum diferită din punct de vedere tehnic, diferită față de propunerea Comisiei. Am decis însă să venim cu această propunere pentru a ține seamă de rolul specific pe care îl are presa online. Și până la urmă despre ce vorbim aici? Am văzut pe parcursul anilor, grație avântului pe care l-a avut internetul, că acum um, conținutul de presă online a devenit un fel de marfă. conținutul uh, pe care îl pun uh, ziarele la dispoziție online uh, diferă de modelul tradițional. Și se ajunge cumva într-o zonă gri. Pe online pui tot felul de segmente de bucățele de știri, le asamblezi, reciclezi, arată total altfel decât o publicație tradițională și noi încercăm să răspundem la această, acest nou model prin uh, inițiativa noastră. Propunerea noastră nu uh, menționează nimic legat de hiperlinkuri, nu uh, dorim să afectăm statusul acestora și nu dorim să să lămurim noi ce intră și ce nu intră la drepturi de autor, la copyright. Există deja jurisprudență cu privire la criteriile folosite pentru a uh, determina dacă se aplică sau nu drepturile de autor la un text sau o parte a unui text. Iar acest lucru nu se modifică în propunerea noastră. Așadar, Aș uh, spune că propunerea pe care am făcut-o este o propunere nouă, o putem uh, discuta, o putem dezbate, bineînțeles, însă nu suntem de acord cu uh, criticile care au apărut în legătură cu hiperlinkurile, de pildă. Dar sperăm să putem discuta acest aspect în următoarele săptămâni și luni. În legătură cu uh, drepturile conexe, aceasta ar trebui să fie o discuție total separată de uh, scutirea de răspundere pentru furnizorii de servicii pe internet. Pentru că aici se impun uh, alte măsuri decât cele ce țin de drepturile de autor. Deci nu ar trebui să amestecăm asta cu conținutul uh, online, conținutul publicațiilor online, pentru că, de pildă, Google News, din câte știu, nu poate să folosească conținutul uh, unui uh, ziar pe online grație acestei scutiri, acestei derogări de la răspundere. Deci asta este o altă discuție cu totul. Pur și simplu um, vorbim despre modul în care conținutul protejat online poate fi folosit pe baza unei autorizații prealabile a editorilor. Dar cu siguranță vom aprofunda aceste aspecte în cele ce urmează, însă, per total, obiectivul uh, de politică este să um, oferim uh, un cadru de ansamblu, să protejăm investiția în conținut, deci nu încercăm să protejăm doar interesele editorilor. O să mă opresc aici uh, cu copyright-ul. Înțeleg că s-a invocat um, directiva privind uh, media audiovizuale. Există o temere cum că publicitatea ar putea fi uh, influențată negativ pentru că ziarele ar uh, suferi în timp ce televiziunile ar câștiga. Noi nu uh, considerăm că așa se va întâmpla pentru că știți foarte bine regula acele limite de 20% pe spațiu publicitar. E bine, această regulă a fost modificată astfel încât uh, televiziunile să își poate distribui mai bine spațiul publicitar pe parcursul zilei, dar asta nu va duce uh, per total la creștere a spațiului publicitar permis. Prin urmare, nu cred că vor exista consecințe negative asupra ziarelor care știu că sunt în concurență cu televiziunile pentru piața de publicitate. Am explicat deja acest lucru și uh, la întâlnirile anterioare. Cam atât din partea mea. A fost, uh, în orice caz, o primă discuție foarte interesantă și sper să avem și alte ocazii să revenim asupra acestei directive privind drepturile de autor. Like, um, to ask our guest, um, to... Președinte, mulțumim foarte mult comisiei și acum o să dau ocazia vorbitorilor să reacționeze dacă doresc. Începem cu domnul Holderness. I shall try not to be an hour. In... Încerc să nu consum chiar o oră răspunzând, acum în ordine inversă. Sigur, întrebările care mi-au fost adresate direct. Unul din principale din defecte din legislația germană e că nu se specifică care sunt plățile făcute jurnaliștilor și aici oamenii vorbesc, sau comisia, a menționat invest- susținerea investițiilor. Sigur că toată lumea investește, investim timp, investim viețile noastre, ani plătiți foarte prost încercând să ne construim o reputație ca jurnalist freelancer. Poți lucra trei zile la rând și să întrebi apoi pe cineva, vreți să publicați asta undeva? Da, și asta e o investiție. Uh, Comisia a spus că um, propunerea privitoare la, la acele neighboring rights uh, nu ar afecta drepturile de autor. Propunerea spune asta, dar asta spun și legislația internațională care a acordat uh, drepturile producătorilor muzicali în ce privește înregistrarea unei uh, piese muzicale și dacă, trebuie să, dacă doresc să o utilizezi, trebuie să vorbești cu cel care deține drepturile învecinate înainte de a vorbi cu compozitorul. Federația Europeană a Jurnaliștilor uh, e îngrijorată în legătură cu un efect secundar negativ, ca drepturile de învecinare uh, se spune teoretic că nu afectează drepturile autorului, dar în realitate uh, lucrurile nu stau așa. Deci dacă propunerea este de curs și cineva poate să o utilizeze împotriva unui monopol, atunci e esențial să, să se includă și un uh, drept pentru ca jurnaliștii individuali să primească bani pentru o societate care uh, colectează fondurile, dar o sumă rezonabilă. Apoi, în legătură cu intervenția doamnei Ward, sigur, în legătură cu The Sun și uh, Liverpool, da, e cam stupid să distribuie acel uh, ziar, așa cum o situație care v-ați uh, referit dumneavoastră, oare se face asta cu gărăți de corp? Sigur, se manipulează vânzările prin distribuirea gratuită de exemplare. Da, apoi activitatea de whistleblowing. E esențial ca oamenii să poată aborda un jurnalist și să-i ofere informații confidențiale fără a-și sacrifica neapărat viețile și carierele. trebuie să-și păstreze anonimitatea și atunci mă îngrijorează uh, legea votată în Parlamentul Britanic în legătură cu supravegherea, interceptarea și evoluțiile sau involuțiile în general produse în ultima vreme. Aici sunt de acord cu Ross Anderson, profesor la Universitatea Cambridge, care spunea că jurnaliștii trebuie să uh, utilizeze <laughs> tehnologia din epoca brozului, atunci când uh, au de face cu asemenea informații. Cel uh, denunțător poate să știe în ce uh, cârciumă îți bei bere, dar nu exact la ce oră vii și pleci. În fine, am deviat de la subiect, m-am avut de la subiect, dar sigur că avem nevoie de alfabetizare media în școli trebuie să predea politica în școli, pentru că oamenii ca tot mai ușor pradă manipulării. Dar au niște cursuri de acest fel, din experiența mea știu că n-au fost prea populare. Domnului Malteze, mulțumesc, da, se pare că a plecat din sală, mă rog. Dar sunt de acord cu aproape tot ce a spus domnia sa. Doamna Făhaien, m-ați întrebat uh, ce se întâmplă cu scăderea calității Cred că lucrurile diferă, depinde de ce uh, fel de mm, ziar vorbim. Că e diferită uh, situația unui uh, ziar la, din Londra și unul din, pe de altă parte, unul din jurnalele care aparțin de Trustul Burda. Sigur, Regatul Unit, media independentă a fost afectată uh, Doar în sudul Londrei avem 11 eh, jurnale pentru care un singur om lucrează. Iată, s-a produs o grevă eh, pentru că se dorea reducerea numărului de jurnaliști. Deci era vorba de 8 jurnaliști care se ocupă de 11 ziare. Și nu se cunoaște nici situația reducerilor eh, de personal, ci și faptul că salariile au devenit ridicol de mici, după cum am menționat. Dar asta a fost o problemă existentă de ani de zile, dar se tot înrăutățesc lucrurile și atunci se restricționează accesul la această profesiune. Asta se poate face doar dacă ești întreținut de părinți timp de ani de zile. Și atunci uh, oamenii uh, sunt uh, etern stagiari. Și Problema e și a editorilor și a uh, patronilor de presă. Sigur, ei uh, încearcă să-și maximizeze profiturile astea pe spezele angajaților. În trecut, Parlamentul a decis să uh, se, să asigure uh, că jurnaliștii vor și primi drepturile uh, bănești uh, la care au dreptul, însă uh, apoi ni s-a prezentat un contract de tipul accept sau pleci, că Rupert Murdoch ar trebui să se bucure de toate drepturile celor care scriu pentru el. Nu, sigur că e nevoie de protecție, mai ales în cazul uh, jurnaliștilor de creație, dar și celor care lucrează în uh, domeniul divertismentului. Deci se impun contracte și atunci Parlamentul nici nu mai poate reglementa uh, protecția adecvată pentru jurnaliști. Mulțumesc! Mulțumesc și acum cine mai dorește să ia cuvântul domnul dâns, vă rog. Mulțumesc! Doamna Fahain, aveți dreptate. Jurnalismul a fost întotdeauna un Uh, un calup, ca să spun așa. Deci e vorba de un întreg conținut legat, e vorba de uh, conținutul publicitar la pachet cu articolele, primești uh, publicitate pentru mașini, de exemplu, dar digitalizare înseamnă și un proces de decuplare a acestui pachet, să, să poți citi conținutul strict jurnalistic fără a mai trebui să suporți și uh, publicitatea. În lumea digitală e ușor să vânzi uh, uh, Mă scuzați, în lumea reală e ușor să vânzi un produs individual consumatorului, dar în lumea digitală nu e atât de ușor să și uh, plătești, un, să mm, vinzi un anumit lucru consumatorului, asta și pentru că uh, e greu să convingi consumatorul să plătească, dar sigur că uh, ziarele și-au tot redus numărul de pagini, uh, am spus că mm, editorii nu prea sunt îngrijorați de acest fenomen pentru că crește numărul de pagini de publicitate. Însă s-a dorit uh, să se crească investiția în paginile de publicitate și atunci a scăzut interesul în uh, articolele de fond. O a doua întrebare a domnului Verheyen, drepturile editorilor. Sigur, e adevărat, legiuitorul german în 2013 a introdus o lege de protecție a drepturilor de autor și pentru noi, editorii, și poate unii își reamintesc cum, ce s-a întâmplat de atunci și până acum. Compania pentru care lucrez eu, de exemplu, uh, s-a alăturat unei companii de colectare a drepturilor de autor și am, am dat mandat să ne punem în aplicare drepturile și apoi Google a reacționat și a spus că toți editorii care participă la acest grup uh, trebuie să renunțe la orice cerere de despăgubire pentru că altfel uh, Google uh, va elimina din conținutul uh, Uh, sau din numărul de rezultate afișate. atunci uh, mulți au fost forțați să accepteze acest șantaj, pentru că erau consecințe financiare groaznice și s-ar fi pierdut uh, trafic pe internet. Și autoritățile germane din domeniul cartelor au spus că e ok și a făcut Google, nu s-a încălcat legea privitoare la carteluri, adevărul fiind, de fapt, că soluția germană nu a respectat tot ceea ce, totul, tot ceea ce doriseră legiuitorii să apere atunci când au introdus legea. Dacă Burda și-a suspendat contactele cu Vigi Media pentru a, semna un, sem, pentru a trimite un semnal Bruxelului, spunând că dacă se dorește evitarea uh, apariției unei situații de acest gen, atunci să evitați să nu cădeți în capcana germană să nu repetați greșelile făcute de legiuitorii germani. Bun, mi-am depășit timpul, dar dacă doriți să știți ce s-a întâmplat în Germania și ce soluție europeană credem noi că ar fi mai eficientă, sau măcar să fie mai eficientă decât cea germană, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Iar acum domnul Abă, Fun Abă, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu pentru întrebări. O să mă refer la o parte dintre ele, o să revin la directiva privind drepturile, uh, serviciile audiovizuale media. Uh, s-a pus o întrebare în legătură cu platformele video Uh, ideea noastră este că trebuie să fim foarte atenți cu responsabilitatea uh, editorială pentru că se pune un strat suplimentar de filtrare, deci uh, trebuie să respectăm prevederile directivei privind comerțul electronic în ceea ce privește platformele de difuzare a secvențelor video. A mai fost o întrebare legată de regula de 20% de la Comisia Europeană. Noi am făcut analiza din perspectiva noastră și noi suntem siguri că flexibilizarea acestei reguli de 20%, așa cum se întâmplă în directiva privind serviciile audiovizuale media, va avea un, efa, un efect uh, sau un impact negativ asupra cheltuielilor uh, din domeniul publicității în presa scrisă, deci noi am dorit ca uh, uh, directiva în forma sa actuală să se aplice uh, deocamdată. Uh, Apoi au mai fost câteva, făcute câteva observații în ce privește alfabet, uh, analfabetismul media. Există foarte multe proiecte în derulare în Europa. Cred că e o idee foarte bună să punem în comun proiectele, să ne asigurăm că sunt și mai eficiente. intervenție fără microfon din sală, dar în orice caz în multe state membre se distribuie reviste și uh, ziare în școli, uh, sunt învățați copiii cum să citească presa, cum să scrie chiar ei articole, bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine și e într-adevăr o sugestie uh, binevenită. Și în ceea ce privește copyright-ul, Sebastian Dunan uh, a spus destule despre drepturile de autor, deci încă o dată vă mulțumesc pentru uh, ocazia de a ne exprima, de a vă prezenta poziția noastră și pentru a vă uh, explica cum evoluează sectorul presei scrise, care sunt provocările, cum le putem depăși. Mulțumim încă o dată! Mulțumim uh, și noi uh, oaspeților noștri. Am avut uh, o prezentare foarte clară a intereselor dumneavoastră. Am înțeles ce vă doriți și bineînțeles că trebuie să ținem cont de toate interesele pentru că avem mai mulți factori implicați. Trebuie să ținem cont de interesele tuturor. Vom ține cont de sugestiile dumneavoastră în activitatea noastră în următoarele luni, dar încă o dată mulțumesc pentru prezență, vă mulțumim pentru intervenții și vom continua cu ordinea de zi. Mulțumesc! Allora, cari colleghi, we can continue, please. With our works, uh, we have just to... În limba engleză, doamna președintă, haideți să, să continuăm, dragi colegi, mai avem două puncte pe ordinea de zi. Acum în limba italiană. Uh, înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de descărcare 2015, bugetul general, vreau doar să vă spun că mm, domnul Giambaschi nu poate fi astăzi aici, pentru că se pare că nu se simte prea bine, are gripă și chiar nu poate vorbi. Așadar, dacă nimeni de la ECR nu poate înlocui, v-aș ruga să vă dați acordul să discutăm raportul său săptămâna viitoare. Bun, calendarul nu ne permite prea multe libertăți, însă a, ah, asta e o, o problemă de ultim moment sperăm să avem un calendar mai strict pentru depunerea amendamentelor și uh, nu avem altă soluție, din păcate, pentru că nimeni de la ECR nu e de față, nici colegul Giambaschi nu e de față. Doar acum am aflat că nu putea fi aici, deci singura soluție e să amânăm discutarea raportului pentru uh, următoarea reuniune, dacă sunteți de acord. Așadar, aș spune să trecem la Punctul 6, raportul subsemnate privitor la descărcarea 2015, bugetul general al UE, Comisia Europeană. 15, eh, voi sapete che eh, questa volta appunto sono... Știți că sunt eh, raportare pentru aviz. Ați putut deja să citiți propunerea. 2015 a fost cel de-al doilea an în care s-a aplicat nou program multianual și încă din 2015 a fost clar că unele programe au fost subfinanțate, mă refer uh, mai ales la Europa cetățeni, pentru cetățeni și Europa creativă și de aceea în raport subliniez faptul că uh, e necesar să alocăm uh, fonduri suplimentare pentru aceste programe, apoi pentru Erasmus Plus, știți că în 2015 uh, în, pentru Grecia a fost uh, suspendată suspendat plata pentru linia tineret, apoi a fost ridicată această suspendare în aprilie 2016, din fericire. Apoi am subliniat tot ce s-a făcut pentru simplificare pentru că proiectele se poate fi depuse online. Deși mulți actori interesați ne spun că încă mai e prea multă birocrație, există dificultatea de a îmbunătăți uh, sistemele și strategia. Apoi, altă chestiune importantă care trebuie reamintită Eh, e vorba de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, e aceea care a ridicat rezerve în ce privește plățile pentru programele Cultură și Tinere 2007-2013. Am luat act de acest lucru, de cererea aceea în legătură cu uh, cheltuielile admisibile care pot fi uh, rambursate, cheltuielile forfetare, asta pentru a uh, facilita situația celor implicați. Deci problema s-a pus încă din 2015. Mai este o chestiune referitoare la cele patru școli europene din Bruxelles, dintre care trei sunt în mod oficial supraaglomerate, Deci privesc cu ochi bun faptul că guvernul belgean a pus la dispoziție a cincea școală, uh, începând cu anul școlar 2019-2020. N-am avut mai multe caractere la dispoziție pentru documentul meu, dar sigur că poate fi completat documentul de către colegi, dar aici ar fi interesant de aflat uh, opinia colegilor raportori din umbră sau a grupurilor, pentru că totuși e un uh, an de răscruce 2015. Petra are cuvântul. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia, äh, auch für deinen Bericht. Mulțumesc foarte mult, Silvia, mulțumesc pentru acest raport. Äh, cred că această poveste legată de descărcare, äh, ca întotdeauna poate fi văzută ca ceva oficial. Până la urmă, ideea este votez pentru sau contra, dar ce aș spune este că tu ai dreptate, într-adevăr, suma acesta Uh, acestor uh, propuneri respinse pentru Europa 2020. Uh, suma aceasta este mică, ai dreptate, dar ar trebui să mai adăugăm și că s-a salutat faptul că fondurile pentru Erasmus Plus au fost majorate, ceea ce și aceasta în urma negocierilor Uh, din trilog uh, și totul, bineînțeles, trebuie pus pe seama noastră, dar în orice caz uh, majorările sunt minore și și aici foarte multe proiecte au, proiecte au fost respinse pentru că banii nu erau suficienți. Și tot timpul m-am gândit dacă în acest conte- conte- context nu ar trebui să spun că banii care acum sunt la dispoziție în Erasmus Plus nu ar trebui să fie cheltuiți pentru tot felul de idei ciudate sau fisticii. Uh, dacă uh, vrea cineva să facă acest lucru, atunci trebuie să ne pună la dispoziție fonduri suplimentare, dar nu putem uh, să uh, acceptăm viziunea Comisiei și în ceea ce privește programul Erasmus+. Plus. cele 200 de milioane mai mult care au fost propuse, toată lumea crede că vor rezolva problema nu e așa, pentru că dacă tragem o, lisie, o linie, la sfârșit rămânem cu fără niciun ban și programele precum Erasmus Plus și alte proiecte de care tinerii pot uh, să profite uh, sunt foarte puțin numeroase. Sì, sì, condivido che sia un'occasione. Da, sunt de acord. Uh, e o ocazie ca să reamintim asta și mai spun și că, de fapt, cele 200 de milioane în plus prevăzute pentru 2017 nu există. Sunt doar 50 de milioane în plus. Deci cu atât mai mult. Da, doar 50 de milioane în plus, în realitate, pentru 2017. Deci, cu atât mai mult trebuie să cerem uh, să se suplimenteze fondurile. Intervenție fără microfon din sală. Ne, e vorba de suma totală, dar să ne concentrăm mai mult asupra obiectivelor Erasmus, să nu utilizăm uh, Erasmus ca o casă din care să tot luăm bani pentru alte lucruri. Total de acord. Bun, acum Nodroievski. Zacznę od takiej części formalnej. Musimy pamiętać, że... Aș dori să iau poziție în mod formal, aș spune. Noi, Parlamentul European, suntem doar o treime din uh, autoritățile care iau decizii în domeniul uh, bugetar, pentru că să nu uităm că mai avem și Comisia și uh, Consiliul. Dar 30% uh, proporția noastră este foarte redusă și, de fapt, uh, uh, puterea noastră de influență și de decizie este foarte redusă. Și uh, de fiecare dată uh, suntem confruntați cu o adevărată înfrângere. În planul Juncker, Uh, s-a propus o reducere a fondurilor pentru cultură și nu avem uh, nicio posibilitate să uh, cerem o majorare a fondurilor. Însă, acum, Mm, comisia a fost uh, asociată și ea la planul uh, Juncker prin așa numitele industrii creative. Deci, uh, planul Juncker ar trebui să financeze și aceste industrii, dar deocamdată nu avem niciun fel de uh, uh, temă, să zicem, de finanțată. Există posibilitatea teoretică, dar pe plan concret nu știm cum ar putea să fie pusă în practică. În al doilea rând, mai există această, și, această propunere de a pune capăt programului Erasmus+. Bineînțeles, bineînțeles că e o, problem, o, e o idee cu totul și cu totul uh, extremă. Uh, programul Erasmus Plus uh, a fost între timp salvat și situația sa financiară a fost chiar îmbunătățită. Sigur, nu cu mult, dar totuși aș dori să vă spun că situația în care ne aflăm este trebuie analizată cu mare atenție. După toate certurile pe care le-am avut cu Comisia de Control Bugetar și cu Comisia Europeană, uh, ne-am dat seama că atunci când cerem prea mult, uh, primim prea puțin. Deci, noi trebuie să insistăm, să spunem că prioritățile noastre vizează o Europa creativă, Europa pentru cetățeni, Erasmus, programul Erasmus Plus și trebuie să solicităm uh, finanțare suplimentară pentru proiectele pilot. Să vedem, însă să așteptăm să vedem ce se va întâmpla în anul 2017. Pentru anul următor avem un rezultat mult mai bun decât uh, cel uh, consemnat de către avizul nostru, care totuși nu este satisfăcătoare. Situația nu este satisfăcătoare, uh, nu este satisfăcătoare deoarece fondurile pe care le solicităm sunt foarte reduse, dacă ne uităm așa la întregul buget european. Chiar și inflația anuală Uh, poate să anuleze aceste majorări de care vorbim. Și acum ultima problemă, investițiile în cultură. Eu cred că uh, ajungem la o problemă, mai ales în uh, relația dintre Comisie și Consiliu. Multe guverne din Europa nu au niciun interes să investească bani europeni în cultură. În 2014-2015, de exemplu, doar jumătate din uh, guvernele europene au considerat uh, cultura ca o prioritate sau au spus că uh, cultura are nevoie de finanțare europeană. Mm, Grecia de, a fost un exemplu negativ, însă mai există și alte exemple negative de țări în care cultura nu are niciun fel de uh, șanse de investiții. La raport n-am nicio observație interventi. Mulțumesc dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, se pare că nu e cazul. Bun, deci am luat notă de ceea ce s-a spus. Sigur, și eu îmi propusesem să depun anumite amendamente, sigur am un spirit de deschidere față de propunerile domnilor voastre, poate e util să reamintim că din 2015 sau în 2015 încă pentru Europa Creativă nu se utilizase noul instrument financiar, a existat o întârziere, dar aici va fi necesar. Ce privește EPSI sau FACE, în fine, putem să facem o legătură. E nevoie de investiții în cultură, dar acum am obținut deja ceva cu creativitatea. Apoi domnul Ettinger și-a luat angajamentul uh, să se integreze pentru uh, industriile creative și noile uh, fonduri uh, prin intermediul EFSI. În rest, cred că problema noastră nu privește atât Erasmus, ci rubrica 3, unde e Europa creativă și Europa pentru cetățeni. Și aici, împreună cu raportorul pentru buget, am insistat să se uh, situeze mai sus plafonul pentru rubrică. Acum rubrica are înăuntru tot ce înseamnă migrație și cetățeni. Sigur că nu mai sunt bani pentru cultură. S-a făcut ceva, dar prea puțin. Deci problema e sursele de finanțare, dar și Erasmus, sigur. Voi ține cont de toate sugestiile 6 decembrie la ora 11 termenul pentru depunerea amendamentelor și 24 ianuarie votul în comisie. Perfect, minunat. Și domnul Giambaschi, după cum spuneam, nu poate să fie astăzi de aici. Se amână discutarea raportului său uh, pentru următoarea reuniune. Nu va mai fi mult timp pentru amendamente, dar suntem obligați să facem așa. Terminăm. Uh, ne reîntâlnim uh, pe 5 decembrie la 15 la 18.30. Mulțumesc. Seara bună.